Okay, welcome everybody. Bună dimineața tuturor. Îmi pare rău că nu sunt mai mulți membri prezenți, însă înțeleg că unii au rămas în trafic, la fel ca și domnul comisar. Este o zi foarte ocupată, foarte plină astăzi la Bruxelles. Eu urăm bun venit domnului comisar Almunia pentru acest, acest schimb de opinii. Am mai avut un schimb de opinii cu Comisia în 29 noiembrie și în viitor vom avea un alt schimb de opinie în 12 iulie. Vă urez bun venit aici. Înțeleg că aveți foarte multe să ne comunicați. Vă voi da cuvântul și, bineînțeles, ulterior vom trece la întrebări și răspunsuri, ca de obicei. Vă rog. Mulțumesc foarte mult doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați membri, mulțumesc Comisiei Econ și mulțumesc lui Sharon Bowles pentru că m-a invitat din nou să iau cuvântul în fața dumneavoastră. Astăzi mă voi referi la o serie de puncte care susțin agenda competitivității, serviciile de interes general, cele mai bune practici antitrust și căile de atac colective, vă voi uh, relata și despre alte probleme din sectorul bancar. Voi începe cu cea mai nouă inițiativă. Mâine voi prezenta Colegiului Comisarilor o prezentare în legătură cu uh, reg- reforma regulilor de ajutor de stat uh, în legătură cu serviciile de interes general peste câteva luni vom ajunge la o revizuire a pachetului legislativ care expiră în noiembrie. Tratatul de la Lisabona a pus accent pe uh, rolul esențial al serviciilor publice și recunoaște diversitatea serviciilor respective în societatea modernă europeană. Protocolul 6 al tratatului recunoaște necesitatea unei uh, acestor unor servicii de calitate înaltă și disponibile. În același timp, uh, reamintește că uh, autoritățile locale și regionale au, discreție, uh, au putere de discre, discreționare în legătură cu organizarea serviciilor respective. Articolul 14 acordă statelor membre capacitatea de a opune în aplicare asemenea servicii pentru a își Uh, îndeplini misiunea. Articolul 14 creează un nou temei juridic pentru ca Parlamentul și Consiliul să stabilească criterii. Este important să ne amintim că controlul ajutorului de stat nu se aplică la toate serviciile publice. Ne referim aici doar la serviciile de natură economică, uh, serviciile de interes general. Acestea se supun regulilor de concurență a Uniunii Europene. Reforma pe care, am pe care o vom discuta mâine la nivelul Comisiei se bazează pe puterile noastre exclusive la nivelul Comisiei de a controla ajutoarele de stat conform articolului 106 din tratat. Reforma ia un, are un înțeles particular în contextul crizei pentru că mulți au, înce- au început să se bazeze pe uh, aceste servicii publice pentru a supraviețui și guvernele nu au suficienți bani la dispoziție. Cerem utilizarea mai eficientă a resurselor. O firmă sau un furnizor de servicii de interes general trebuie să fie compensat. Cu toate acestea, uh, regulile actuale regulile post-Hanmac, nu țin cont de felul uh, în care uh, sunt uh, prestate aceste servicii de interes general comparativ cu altele. Aceste lucruri nu au fost selectate printr-o procedură de licitație. Vorbim aici despre eficiența cheltuielilor publice, în special Uh, în servicii cum ar fi transportul public și serviciile poștale. Regulile pot fi clarificate pentru a ușura uh, aplicabilitatea lor de către statele membre în urma comentariilor care, pe care le primim constant de la părțile implicate și de la statele membre că în anumite cazuri pachetul actual era prea complex Noile linii directoare vor ține cont de diversitatea extrem de mare a acestor servicii de interes general în Europa, care ajung până la servicii sociale la nivel local, cum ar fi îngrijiri pentru vârstnici. Noi ar trebui să diversificăm principiile, să uh, le adaptăm mai bine ceea ce înseamnă că regulile pentru anumite servicii sociale sau locale care nu au impact asupra uh, legii concurenței ar trebui să fie relaxate. Vom lansa consultarea mâine și pe baza dezbaterii vom redacta un nou pachet în timpul verii. Noul pachet va înlocui vechiul pachet în noiembrie. În această perioadă intenționez să uh, țin Parlamentul la curent în legătură cu evoluția lucrurilor. Nu aceasta este singura reformă însă care se referă la ajutoarele de stat. Lucrăm pe noi linii directoare pentru ajutoare de stat pentru bănci. Lucrăm și la linii directoare în ceea ce privește schema de comercializare a emisiilor. De asemenea, în domeniul construcției de nave și maritim. Facem și o evaluare intermediară a cercetării și inovării. Toate acestea vor avea loc în acest an. Pentru deciziile care vor fi adoptate mai târziu, am început deja discuțiile interne în legătură cu linii directoare pentru ajutoarele regionale uh, și un nou cadru pentru subvenții pentru film și audiovizual de asemenea reguli aplicabile a aeroportelor și a aeroporturilor și aeroliniilor aeriene. În acest sens, începem să ne gândim la o reformă mai largă a procedurilor pentru ajutor de stat. Ajutor de stat va fi o zonă, va fi un domeniu extrem de dinamic în acest an. De asemenea, vom revizui pachetul de revizuire a procedurilor antitrust. Revizuim acest pachet pe baza consultărilor publice și pe baza experienței pe care am câștigat-o după un an de în postul de comisar pentru concurență. Pachetul revizuit va trebui să fie gata după vară. Și după aceea rămân problemele legate de căile de atac individuale. Consultarea se va termina la sfârșitul lui aprilie și uh, Comisia va um, adopta propuneri până la sfârșitul anului. În 2012 voi uh, propune o inițiativă legislativă. Iar acum câteva minute despre finanțe și bănci. În ultimii ani, de la începutul crizei, a trebuit să punem din nou pe picioare sistemul financiar pentru a ne asigura că nu se vor că nu vor mai avea loc crize. Pe baza prevederilor tratatului. Noile reguli pentru restructurarea băncilor vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2012. Mi-ați cerut la o vizită anterioară să efectuez un studiu în legătură cu felul în care putem evalua uh, pachetele de redresare publică a băncilor. Acest studiu este redactat și voi prezenta rezultatele în iulie. Toată lumea știe că uh, contribuabilii europeni au avut mult de plătit. V-am dat cifrele la vizita mea anterioară, nu le voi mai repeta, însă în 2008 și 2009 vă reamintesc că statele membre au utilizat 2,3 miliarde de euro pentru a susține sectorul bancar. În 2009, cifra a fost 1,9 miliarde uh, și cifrele pentru 2010 nu sunt încă disponibile. Acest ajutor trebuie limitat la minimul necesar prin uh, faptul că băncile trebuie să contribuie investind în uh, companii viabile și să adopte modele de afaceri mai bune și mai durabile. De asemenea, uh, instituțiile financiare nu trebuie să fie să folosească fondurile publice pentru a submina o bancă concurentă. Monitorizăm îndeaproape felul în care condițiile noastre au fost respectate. Nu este întotdeauna ușor, avem semnale din partea pieței că unele din băncile subvenționate au un comportament agresiv și când vom avea dovezi al acestui comportament, vom interveni pentru a-l corecta. Atunci când este uh, adoptată decizia, dialogul cu Comisia nu se termină. Noi vrem să ne asigurăm că decizia va fi implementată corect și că banca poate să reziste în continuare fără uh, necesitatea unui ajutor suplimentar. În același timp, restructurarea sectorului bancar din Europa nu s-a încheiat. Avem 24 de cazuri în care trebuie să luăm decizii în legătură cu măsurile de restructurare finale. Unele sunt, unele pun probleme, în special sectorul bancar irlandez, unde uh, am văzut că a fost necesară susținerea FMI și a Uniunii Europene. Există o serie de bănci care au nevoie de susținere și mai există câteva cazuri în Grecia, Austria, Portugalia și Slovenia. Uh, sper, probabil vor exista mai multe cereri în acest, tens, în acest an după testele de rezistență. Fiecare caz va fi evaluat uh, individual conform principiilor noastre. În primul rând, băncile trebuie să se restructureze pe termen lung, trebuie să aibă o bază de capital puternică și, și trebuie să rețină încrederea pieței. Trebuie să genereze profituri pentru a acorda credituri, credite uh, gospodării, gospodăriilor și companiilor trebuie să abandoneze activitățile generatoare de pierderi. În al doilea rând, băncile și deținătorii de capital trebuie să limiteze sarcina plasată pe contribuabil. Băncile nu trebuie să remunereze acționarii prin dividende sau cupoane până când nu au suficient capital în acest sens. În al treilea rând, băncile nu pot să folosească aceste ajutoare pentru a se extinde în detrimentul unor companii competitoare. Nu ar fi uh, o politică bună să permitem băncilor care uh, au fost susținute să achiziționeze un concurenți. Deci, asemenea, achiziții sunt interzise. În consecință, uh, protejăm stabilitatea financiară, finanțele publice și încercăm să asigurăm un teren echitabil pe piața financiară. În paralel cu munca noastră în legătură cu gestionarea și soluționarea crizei, pregătim reguli pentru restructurarea instituțiilor financiare care vor fi introduse la 1 ianuarie 2012, dacă ne vor permite condițiilor de piață. În orice caz, vom fi pregătiți să implementăm noul regim de la 1 ianuarie anul viitor. În ceea ce privește uh, controlul ajutoarelor de stat, aceasta este o componentă extrem de importantă. Vă voi da câteva exemple. Mobile. În ceea ce privește reducerea plăților de internet și telefoane mobile, analizăm chestiuni ca și interoperabilitatea, transparența și guvernanța. În paralel cu inițiativele, inițiativele de reglementare pe care le discutați, avem uh, cazuri în justiție împotriva Mastercard și Visa. Uh, Comisia dorește să reducă taxele pentru interschimburi în ceea ce privește cărțile de debit și de credit și acestea sunt uh, puse, aceste decizii sunt puse în aplicare. De asemenea, Visa în Europa a acceptat aceleași condiții pentru uh, cărțile de debit și continuăm să investigăm uh, taxele pe care Visa le aplică uh, în nouă state membre pentru tranzacții, uh, tranzacțiile sale. De asemenea, datele de la Standard Poor's ilustrează încercările noastre de a disciplina companiile. Avem o problemă cu Thomson Reuters și anume cu instrumentele pe care le utilizează pentru a identifica titlurile mobiliare, uh, unde avem o problemă de competitivitate, pentru că apare o barieră care uh, ridică costurile de a trece de la un uh, furnizor la altul. În ceea ce privește compania Standard Poor's, um, e vorba de așa numitele e-SINGS, coduri de identificare internaționale, Acestea sunt emise în uh, Statele Unite și sunt apoi distribuite în comunitatea financiară și ne îngrijorează faptul că Standard Poor's ar putea, de fapt, să um, încaseze onorarii prea mari pentru identificarea acestora. Și, uh, cu toate că nu există drepturi de proprietate intelectuală, se plătesc niște taxe uh, conexe acestor drepturi. În ceea ce privește transparența și stabilitatea sistemului financiar, uh, vreau să vă spun ceea ce facem pe piața de schimb a uh, CDS-urilor. Discutăm acum cele mai bune măsuri de întreprins în, pe această piață și sper că în următoarele câteva săptămâni să pot să vă anunț unele decizii. Și o ultimă evoluție care în, ultim, uh, în ult, trecutul recent a generat foarte multă atenție este fuziunea propusă a bursei germane și a bursei de la New York care a fost anunțată săptămâna trecută. Este o afacere care, conform regulamentului european privind fuziunile, este sub controlul nostru și atunci când ne este notificată această fuziune, o vom uh, uh investiga în detaliu. Doamne președinte, stimați eurodeputați, ar mai fi foarte multe de spus, dar timpul mi-a expirat, așadar am să, uh, dau, uh, am să dau cuvântul doamne președinte pentru a lansa dezbaterea. Mulțumesc. Am aici o lista vorbitorilor în fața mea și am să citesc numele astfel încât să știți dacă vă aflați pe listă sau nu și dacă nu sunteți pe listă, puteți să vă anunțați. Jean-Paul Gosses, Andreas Schwab, Sophie Indveld, Marcus Weber, Vicky Ford, Peter Skinner. Mai este cineva care dorește să ia cuvântul? Jean-Paul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Ne-ați comunicat uh, foarte multe proiecte astăzi, având ocazia de a vorbi, dar aș vrea să mă refer la un element de detaliu pe care l-ați abordat, între alte. Chestiunea comisiilor de interschimb e un subiect real, privire la care Comisia nu are opoziție, dar ați vorbit despre echilibrul financiar al băncilor și cred aceste comisii de interschimb, care au fost uneori utilizate în mod abuziv și sancțiunile care au fost justificate, uh, fixează prețul unui serviciu care este oferit public. Unele sunt debitoare, unele sunt creditoare, nu o să vă țin eu aici teoria, dar cred că cu ocazia analizei SEPA se va pune din nou această problemă. Și aș vrea să știu dacă preconizați nu să reveniți asupra unor decizii din trecut, ci să țineți cont de ce este în spatele acestor comisii de interschimb atunci când sunt fixate în mod rezonabil și în conformitate cu costurile reale ale intervențiilor băncilor, pentru că suprimarea radicală a acestor comisii de interschimb ar avea consecința de a face mai scumpe operațiunile pentru consumatori, pentru că ei vor plăti, sau ceva ce ar fi și mai rău, s-ar ajunge la o disimulare a prețurilor, astfel încât costurile acestui serviciu de plată s ar repercuta asupra altor servicii bancare în mod nevizibil. Și mi se spune că, în fine, nu m-a plătit nimeni ca să vă pun acum întrebarea, că acesta ar putea să ducă la mări cu 5% costul uh, gestionării conturilor persoanelor private. Deci aș vrea să existe o reflexie, o abordare liniștită, senină, pentru că această veritate, acest adevăr cu privire la prețuri și sprijin poziția dumneavoastră și stabilitatea băncilor în activitate să fie menținută. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Gozes. Această chestiune a acestor comisii de interschimb, care, cum se numesc în franceză, MIFS în engleză, trebuie privită de aproape Și în întrebarea dumneavoastră și în partea intervenției mele m-am referit la aceste comisii, nu se vorbea de același lucru. Eu vorbeam de comisii de interschimb, nu știu cum se spune în franceză, pentru cărți de debit și de credit unde e prelevarea directă în SEPA în prezent. Este un tip de comisie sau comision de interschimb. Există cazul Mastercard, unde a existat o decizie suprimând comisioanele și spunând că pentru cardurile de debit comisionul acesta se fixează la 0 și pentru cărțile de credit la 0,3%. E un calcul care a fost făcut față de costul de utilizare a numerarului și nu de a plăti prin intermediul unui card bancar. Facem studii mai aprofundate, dar s-a calculat și a fost acceptat de către Mastercard ca angajament și de către Visa Europa în partea cardurilor de debit nu și pentru cele de credit. Cu Visa Europe continuăm să avem uh, un dosar deschis pentru cardurile de credit. Am ajuns la un acord cu privire la cardurile de debit și suntem de acord cu toții că trebuie să privim în mod mai sofisticat, dacă doriți, modul în care se calculează costul. În orice caz, aș dori să putem avansa în, în ce privește transparența. Când utilizez eu cardul de debit ca să mă duc să cumpăr. Ce mă duc să cumpăr? Nu știu, de fapt, care e comisionul pe care sunt pe cale să-l declanșez între magazin, care primește banii mei prin intermediul plății cu cardul de credit și bancă. Nu știu. Nu există transparență. Un alt lucru, comisiile de, comisioanele de schimb pentru plățile de debit direct. Deci prelevement direct în franceză. Și aici, la Consiliu, există o directivă pe care am prezentat-o. Există multe exemple. În majoritatea, în marea majoritate a plăților din Uniunea Europeană, în care nu există acest tip de comisiuni există în multe țări există transparența și utilizatorul care solicită băncii un serviciu cunoaște prețul și poate să aleagă să meargă la o altă bancă dacă prețul serviciului e mai redus dincolo. În timp ce cu sistemul acestui comision de interschimb care este utilizat într-o minoritate a țărilor nu există transparență și nu știu de fapt ce plătesc. Atunci când banca are acest tip de comision, nu sunt informat. Sunt informat când mă duc să utilizez anumite servicii ale băncii, dar nu și la altele. Și cred că nu este corect, nu e bine din punctul de vedere al concurenței, nici din punctul de vedere al utilizatorilor, nici din punctul de vedere al solidității acestui tip de instituție financiară. Am discutat mult și Țin foarte mult să sprijin propunerea Comisiei în această parte, știind că există o minoritate a instituțiilor financiare din Europa care nu sunt mulțumite. Thank you very much. Uh, next on... Mulțumesc. Următorul pe lista mea este Andreas Schwab. Dar am să dau drumul la cronometru. Nu suntem presați de timp în momentul de față, dar vreau să știu cam cât timp vorbește fiecare. Andreas. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, mulțumesc că sunteți din nou în rândul nostru. Uh, în primul rând, vreau să vorbim despre uh, sistemul, uh, o abordare mult mai unitară, flexibilă a sistemelor de asigurări sociale. Eu cred că este într-adevăr pozitiv că încercați ca și comisar pentru concurență să priviți uh, diversitatea sistemelor de asigurări sociale, dar cred că ar trebui ca astfel să nu se creeze inegalități pe piața internă și să nu avem pe termen lung acest pericol pe care l-ați descris deja, și anume că tot mai multe state membre vor încerca uh, prin aceste servicii publice sociale să um, susțină sau să impună anumite um, mecanisme pe piață care poate nu sunt funcționale. Uh, deci cred că totuși piața internă este uh, cea care are importanța centrală. În al doilea rând, uh, în ceea ce privește politica concurențială, ați uh, înțeles că comisia noastră a înființat o comisie de lucru, un grup de lucru pentru politica concurențială și m-aș bucura dacă am putea să intrăm într-un uh, schimb de opinii constructiv uh, pe de o parte, consider că avem acest raport anual pe care îl veți prezenta dumneavoastră cu privire la politica concurențială, care ar trebui să uh, fie elaborat într-un mod mai structurat decât uh, a fost în trecut. Cred că subiectul foarte important la care v-ați referit este căile de atac și despăgubirile colective. Credem că Comisia are deja de mult timp obiectivul de a încerca să le ofere o mai bună despăgubire consumatorilor atunci când uh, aceștia sunt nedreptățiți prin carteluri, de exemplu, dar din, partea, din punctul meu de vedere, întrebarea este uh, pe baza căror competențe se poate face acest lucru. Și cred că trebuie să căutăm, să discutăm despre modele alternative. Există uh, forumul um, juridic european uh, care a făcut o propunere și anume Comisia ar putea, de exemplu, să publice, să comande un studiu pentru a vedea exact care este Uh, care este modul în care se poate face o uh, despăgubire directă a um, victimelor uh, în cazul necesității unei despăgubiri colective. M-aș bucura dacă Comisia ar putea într-adevăr să analizeze această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schwab. În ceea ce privește prima dumneavoastră întrebare, sigur că Ceea ce dorim noi să facem este să îndepărtăm orice fel de uh, distorsiuni care pot să apară pe piața internă și sunt convins că prin propunerile, prin ideile pe care le, le va lansa Colegiul Comisarilor pentru a putea avea o discuție politică finală înainte să elaborăm propuneri pentru decizii și pentru un cadru care să înlocuiască pachetul din 2005. Nu cred că aceste propuneri vor uh, perturba piața internă. Din potriva, obiectivul nostru în uh, pachetul privind uh, ajutoarele de stat pentru serviciile de interes economic general. Sperăm că, de fapt, aceste propuneri vor înlătura orice fel de denaturare a pieței printr-o serie întreagă de elemente și dați-mi voie să prezint doar două dintre cele mai importante pe care eu cred că majoritatea uh, interlocutorilor noștri le-au susținut foarte puternic. În primul rând, simplificarea sistemului pentru toate aceste servicii, mai ales serviciile locale, Vorbim despre servicii sociale aici. Servicii care nu ar trebui să fie uh, cuprinse într-un cadru de reglementare uh, excesiv, pentru că vorbim de servicii la scară mică, care nu au uh, un impact major asupra comerțului pe piața internă, asupra comerțului intracomunitar. E unul dintre domeniile unde dorim să monitorizăm utilizarea ajutoarelor de stat. Și acest domeniu va trebui să-l tratăm separat În ceea ce privește misiunea acestui sector de a furniza servicii de interes public, am primit foarte multe răspunsuri și cred că, uh, lăsând la o parte complexitatea sistemul, sistemului, să nu uităm diversitatea uh, sistemului din Europa, sunt o parte dintre servicii care pur și simplu sunt excluse, sunt omise, pentru că ele nu sunt gestionate, nu se doresc a fi gestionate în cadrul actual. Așadar, propunem un cadru care să simplifice lucrurile, care să uh, sublinieze diversitatea sistemelor europene pentru a ne permite să ne focalizăm asupra serviciilor care ne interesează. Cele care au natură public, sunt de natură publică și care sunt suficient de uh, au o valoare suficient de mare pentru a putea crea uh, distorsiuni pe piața internă. Noi dorim să ne asigurăm că există mecanisme de compensare suficiente conform criteriilor care au fost stabilite de Curtea Europeană de Justiție, așa cum apar și în pachetul din 2005. Dar aici dorim să facem o analiză importantă, nu doar pentru noi, pentru că nu noi trebuie să monitorizăm nu doar noi trebuie să monitorizăm utilizarea ajutoarelor de stat, e important mai ales pentru cetățeni. Pentru că dacă un gestionar de servicii publice primește fonduri publice, acesta ar trebui să gestioneze serviciile în cel mai bun mod posibil. Și dacă primești fonduri publice, e bine, atunci trebuie să le administrezi într-un mod eficace și eficient. Deci vrem să ne focalizăm asupra furnizorilor majori de servicii de interes economic general, servicii care să fie suficient de importante pentru a, avea un, pentru a putea avea un impact asupra pieței interne, pentru a putea crea de natură, de exemplu. În al doilea rând, știu despre existența acestui grup de lucru privind concurența. M-aș bucura, sigur, să vin și să mă întâlnesc cu membrii acestui grup de lucru pentru a discuta programul nostru de lucru, pentru a vedea cum putem să colaborăm, nu doar în ceea ce privește raportul privind politica concurențială, care urmează să fie publicat, ci toate celelalte inițiative. Unele dintre ele am menționat astăzi, dar sigur că nu le-am, uh, n-a fost o listă exhaustivă, dar sunt foarte multe astfel de inițiative și indiferent cine ia decizia ultimă, de obicei e vorba de comisie, dar indiferent de acest lucru, doresc ca Parlamentul să fie la zi uh, informat cu privire la deciziile noastre, dar și cu privire la pregătirile acestor uh, inițiative. Și în cele din urmă, problema despăgubirilor colective în momentul de față are loc consultarea pe baza mecanismului de principiu, nu doar legat de concurență, ci și de protecția consumatorilor, mediu, alte chestiuni. Așa cum am spus în această comisie, cei trei comisari, John Daly, Vivian Redding și eu, colaborăm și la sfârșitul acestui an, după ce vom fi primit rezultatele consultării publice, care este acum în desfășurare, vom lua o decizie și, pe baza acestei decizii, vom discuta, voi veni cu plăcere în fața dumneavoastră pentru a discuta împreună modul în care va arăta, vor arăta inițiativele noastre legislative pentru aplicarea uh, politicii concurențiale. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Sofie. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. În primul rând, pot să subscriu și eu la tot ceea ce a spus colegul meu, Andreas Schwab, dar aș dori mai multe informații detaliate pe mai multe subiecte. În primul rând, atunci când ați răspuns la întrebarea domnului Gozes referitoare la uh, taxele de interschimb, într-o întrebare parlamentară am uh, vorbit despre aceste taxe pentru uh, cardurile bancare și în uh, răspunsul dumneavoastră sugerați că nu sunteți convins că evoluții din acest sector sunt suficient de rapide pentru ca o piață reală să apară și riscăm în continuare să avem o situație ambiguă și înțeleg că vă gândiți la potențiale inițiative legislative, inițiative de politică. Vreau să știu dacă într-adevăr stau lucrurile așa sau sunteți mulțumit între timp cu rapiditatea, sunteți mulțumit de rapiditatea cu care evoluează, evoluează lucrurile. În ceea ce privește revizuirea pachetului legislativ am înțeles că nu doriți să faceți propuneri care să denatureze concurența, dar știu că sunt presiuni enorme și mă întreb dacă atunci când Parlamentul și-a exprimat uh, avizul Uh, pe baza acestui pachet în 2005, am cerut o evaluare aprofundată după mai mulți ani și nu mi-aduc aminte să fi văzut o astfel de evaluare. Oare nu asta ar trebui să fie baza unor noi propuneri, nu dezbaterea politică? Nu ar trebui întâi să evaluăm impactul pachetului actual înainte să ne gândim la noi propuneri? În acest sens, aș vrea să vă spun că elaborarea unei rezoluții în Comisia pentru Ocupare cu privire la serviciile sociale de interes general mi se pare îngrijorătoare și cred că e păcat că această comisie nu a fost mai mult, nu a fost pe deplin implicată în acest proces. Și în cele din urmă, în ceea ce privește grupul nostru de lucru Econ, uh, privind politica concurențială și dorința dumneavoastră de a colabora cu Parlamentul. Mă bucur să uh, aud că doriți să colaborați cu noi și sper că crearea acestui grup de lucru va îmbunătăți cooperarea noastră, pentru că în ultimii ani, de fiecare dată, în fiecare an am adoptat o rezoluție cu recomandări, cu comentarii, cu solicitări și apoi primim un răspuns prietenos din partea comisiei, dar nu se fac prea multe după aceea. Așadar, sper că dacă cooperăm uh, prin acest grup de lucru, sper că această manieră de a face lucrurile se va îmbunătăți. Mulțumesc, doamna Intveld. În ceea ce privește taxele pentru cardurile de credit sau de debit, comisioanele pentru taxele pentru carduri. Eu cred că ne aflăm într-adevăr într-o situație uh, ambiguă uh, din multe puncte de vedere, nu, nu în toate domeniile. Dar, după cum știți, uh, îmi cer scuze, spune, sunt aici uh, mai multe conversații care se desfășoară în același timp. Am încercat să monitorizez uh, noile inițiative uh, pe care noi intrați pe piață doresc să le pună în aplicare. Eu sper că vor, vor exista noi companii care să intre pe piață. Nu pot să fiu sigur, pentru că acest lucru depinde de condițiile de piață și de capacitatea noilor intrați. Dacă eu văd că există bariere de intrare pe piață, voi reacționa imediat. Mă refer aici la concurență. Din acest punct de vedere vorbesc. Dar eu nu pot să creez eu însumi uh, niște companii care să intre pe piață și să acționeze în mod eficient. Știu că există proiecte, există grupuri de interes care încearcă să intre pe această piață și m-aș bucura dacă vor reuși. În ceea ce primește, privește reglementarea acestor uh, comisioane de schimb multilateral, am discutat cu domnul Cozes despre situația cărților de, despre debitul direct. Da, într-adevăr, discutăm noul uh, regulament. În ceea ce privește cărțile de credit și de debit, nu există deocamdată niciun regulament. În Statele Unite există, au introdus în noile inițiative de reglementare din ultimii ani, au introdus noi reguli privind comisioanele pentru cardurile bancare. De unde am citit un articol în presa americană care era foarte critic cu privire la efectele acestor noi reguli, efectele negative din punctul de vedere al utilizatorilor. Eu întotdeauna am uh, acest semn de întrebare când, când fac analiza. Utilizez instrumentele mele, instrumentele de concurență, de politică antitrust, dar întotdeauna îmi pun și întrebarea dacă dacă oare în cele din urmă soluția ar fi un regulament, niște reguli privind cărțile de credit și de debit. Dar eu nu sunt în măsură să dau un răspuns final acestei întrebări. Însă e o întrebare pe care mi-o, mi-o pun. Serviciile de interes general. Într-adevăr, avem un raport de evaluare și mâine când Comisia va adopta comunicarea, această comunicare va uh, avea ca anexă și raportul de evaluare. Într-adevăr, am uitat să spun acest lucru în introducerea mea, dar, într-adevăr, am elaborat o evaluare vastă cu opinii de la statele membre, de la părțile interesate și înglobând și experiența noastră din 2005. Deci avem un astfel de raport de evaluare care va acompania comunicarea pe care o vom adopta mâine. Și mă bucur foarte mult să pot să colaborez uh, strâns cu grupul de lucru pe care l-ați creat dumneavoastră și dacă Comisia pentru Ocupare dorește să fie asociată în această discuție, eu uh, mă bucur foarte mult să pot să discut și cu dânsii. Eu întotdeauna mă bucur să pot discuta cu dumneavoastră. Cred că este necesar uh, un astfel de dialog și îmi face plăcere mai mult decât atât. Deci vă rog, dacă dumneavoastră considerați că doriți să discutați cu mine, direct, cu cabinetul meu, cu serviciile mele, uh, vă rog să, să discutăm despre mai multe chestiuni. Vă rog să-mi spuneți. Noi ne bucurăm să putem discuta cu dumneavoastră ori de câte ori este posibil. Dar el Există întotdeauna și un dar. Dialogul, schimbul de opinii, discuțiile nu înseamnă că în uh, chestiunile de care dumneavoastră sunteți complet responsabili, eu voi încerca să-mi impun o opinie. Uh, dar dialogul nu înseamnă nici că, în chestiunile asupra cărora eu sau comisia avem responsabilitate completă, dumneavoastră să încercați să vă impuneți opiniile. Eu voi asculta cu atenție, voi discuta argumentele, vom face schimb de argumente, de opinii și sunt sigur că în 90% din cazuri vom fi de acord, dar haideți să nu uităm și celelalte 10% din cazuri. Sunt convinsă că vom încerca, deși nu vom câștiga, poate Peter Skinner este în task force, deci o să-l avansez pe lista de vorbitori, apoi revenim la ceilalți. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, aș vrea să sugerez mai întâi să vă felicit pentru că tratați problema în ce privește serviciile financiare, un domeniu de care mă interesez foarte mult în acest task force cu colegii. Vă gândiți la lipsa de transparență ca chestiune critică pentru a putea într-adevăr să înțelegem ce se întâmplă. Ați menționat uh, testele de stres, e ceva foarte important și transparent. Um, trebuie să vă asigurați că lucrurile se întâmplă așa. Comisia se gândește să examineze și alte structuri bancare, cele casele de economii, consemnațiuni din Uniunea Europeană care au avut niște beneficii incorrecte care au fost utilizate în modul în care poate n-ar fi trebuit și nu avea nimic de a face cu acea criză financiară. Au fost uneori victime. Ați menționat și fuziunea bursei de la New York cu Deutsche Bors. Trebuie să fie avut în vedere și în legătură cu legislația care e discutată aici, cu MIFID și cu tranzacțiile cu produse derivate Trebuie să nu scăpăm din vedere aceste legături. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Skinner. Sunt întru totul de acord cu nevoia de transparență. Cred că transparența e întotdeauna bună, în special în domeniul pieselor financiare și dumneavoastră, ca legiuitor, aveți multe de făcut. Noi avem dreptul de inițiativă pentru acele acte normative, regulamente, dar până la urmă e la latitudinea dumneavoastră și a Consiliului să impuneți când și cum ar trebui transparența să ne ajute pe noi să avem instituții financiare mai solvabile și mai solide și să-i protejăm pe utilizatori, pe clienții, pe beneficiarii acestora, pentru că lipsa de transparență este întotdeauna nu doar un risc major pentru concurență sau în ce privește concurența, ci și un risc major pentru stabilitatea financiară, după cum am uh, descoperit cu această criză. Și sper foarte mult că următorul exercițiu de test de stres va fi încurat de succes. Cred că nu sunt de acord cu ce ați spus despre avantajele băncilor de economie în sens larg. Asta ar merita o discuție mai aprofundată, pentru că Trebuie să respectăm di arhitectura diferită legislativă pentru aceste instituții, cu condiția să fie supravegheate, să se supună acelorși reglementări de stabilitate, de prudențialitate și toate acestea. În cazul pe care îl cunosc cel mai bine, cu Casa de Economie Spaniolă, așa stau lucrurile. Problemele cu care se confruntă unele bănci de economii din Spania, dar nu toate, nu au nimic de a face cu structura legală sau cu proasta supraveghere, ci cu faptul că se leagă de lipsa de supraveghere macroprudențială. Dumneavoastră și Consiliul și noi am creat uh, deci această buclă de risc sistemic. Nu exista nicio supraveghere macroprudențială până în prezent și acesta a fost unul dintre principalele puncte slabe în uh, cadrul de reglementare și supraveghere în infrastructura respectivă, când a trebuit să facem față problemelor financiare. Sunt de acord cu al treilea punct pe care l-ați uh, precizat, va trebui să ne ocupăm de fuziunea dintre Deutsche Börse și New York Euronext, din momentul în care ne vor notifica operațiunea Până în prezent am avut niște contacte preliminare, dar încă nu am primit uh, oficial notificarea, nu știu când o să ne notifice operațiunea. Și în analiza acestei fuziuni va trebui să ne coordonăm foarte bine cu dumneavoastră și Consiliul, cei care discutați legislația în ce privește produsele derivate și inițiativele în acest sens și deciziile privind operațiuni cum ar fi Deutsche Börse, New York Euronext, sunt uh, complet legate. Trebuie să discutăm această chestiune foarte complicată în lunile următoare. Mulțumesc! Mulțumesc, Marcus! Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să vă rog că atunci când dați cuvântul Uh, să procedați așa cum ne așteptăm să procedeze și Comisia, adică fără niciun fel de risc discriminare. Uh, nu-mi uh, place să fiu lăsat mai în spate pe lista vorbitorilor, dar dumneavoastră sigur trebuie să decideți. Ați vorbit despre restructurarea băncilor, domnule comisar, și despre ajutorul, ajutoarele de stat pentru bănci. Ați vorbit și despre băncile din Irlanda și din cele, despre cele din Germania, dintre care trei sunt bănci ale landurilor, bănci ale statului. Deci, întrebarea este dacă într-adevăr aici Comisia, așa cum ați spus în declarație, măsoară cu aceeași oca, pentru că o bancă din Irlanda a refuzat, de exemplu, să intre într-un proces de restructurare, ceea ce, până la urmă, a dus uh, Irlanda uh, într-o situație extremă, pentru că contribuabilul european plătește, de fapt, și văd că situația este evaluată altfel decât uh, a unor bănci care întotdeauna au încercat să își restructureze, să-și redreseze situația, mă refer la bănci din Germania și mă întreb dacă Comisia își îndeplinește responsabilitatea de a asigura că funcționarea uh, băncilor Sistemele de funcționare sunt garantate în toate statele membre și anume cu aceleași uh, criterii Uh, și dacă se iau în considerare și uh, specificitățile băncilor, pentru că eu nu înțeleg și cetățenii din țara mea nu înțeleg cum se poate ca, pentru, uh, ca ei să trebuiască să plătească pentru situația irlandeză, pentru că Irlanda este o țară care a dat o garanție destul de mare băncilor sale private, mult peste randamentul economic al țării, în timp ce în Germania uh, Uh, dacă o bancă uh, s-a uh, a devenit fragilă, ea a trebuit să fie restructurată. Deci eu cred că nu se măsoară cu aceeași unitate de măsură. No, no estoy seguro de entender exactamente el sentido de... Nu sunt convins că am înțeles exact ce doreați dumneavoastră. O să încerc să vă răspund la ce cred eu că m-ați întrebat. În declarația inițială am vorbit despre principiile pe baza cărora monitorizăm asistența publică primită de sistemul financiar european și o listă lungă de bănci în criza financiară. Am spus că deja S-au adoptat multe decizii în ce privește procesul acesta de aplicare și urmărirea întregii situații. E vorba despre decizii, nu o să mă refer la toate acum, care se referă la anumite bănci uh, mari din uh, Marea Britanie, care au trebuit deja să prezinte planul de restructurare, care au fost adoptate la sfârșit de 2009, sunt pe cale de aplicare cu investiții, cu adaptarea bilanțurilor cu schimbări mai mult sau mai puțin mari în structura modelului de afaceri și cu participarea în continuare a statului. Deci fonduri publice care au fost injectate de statul britanic în capitalul acestor bănci. S-au luat de asemenea decizii pentru anumite situații din Belgia, principalele trei bănci în țările de jos, de asemenea pentru mai multe mari bănci olandeze în Germania, pentru anumite instituții financiare de mari dimensiuni, Commerzbank, de exemplu, Landesbank, unde există planuri de restructurare în curs de derulare De altfel, în opt situații, dacă nu mă înșel, s-a ajuns până la lichidarea totală a entității financiare. S-a întâmplat și în Germania, B, care nu mai există, și activele au fost preluate de Baden-Fort. Au existat și alte cazuri de lichidare completă de entități bancare. Mi-aduc aminte de două situații din Spania, în uh, Castilia a fost o astfel de bancă de mai mici dimensiuni, s-au lichidat activele și alte casele de economii le-au preluat. Există, deci, un efort deosebit de mare care a fost uh, făcut în ce privește deciziile, ținând cont de modelul de afaceri, astfel încât restructurarea să dea naștere unei entități viabile s-a ținut cont de asemenea de reducerea minimă a distorsiunilor pe piața internă ca urmare a intervenției publice și s-a ținut cont de asemenea de partajarea poverii între acționari și diversele părți implicate și entitățile publice care au dat banii. Deci este un proces care se bazează pe aceste principii, aceste principii care sunt uh, înscrise negru pe alb în patru texte adoptate de comisie între toamna lui 2008 și jumătatea lui 2009. Sunt aceste principii care sunt acum pe care să fie aplicate instituțiilor financiare pentru care încă nu am ajuns să cădem de acord cu privire la un plan de restructurare și pentru care încă n-am ajuns la adoptarea unor decizii. Aceasta e situația entităților financiare irlandeze, care nu sunt toate în aceeași situație, Anglo-Irish, de exemplu, și altele care sunt în proces de lichidare, în timp ce Bank of Ireland este în restructurare și există alte entități financiare, patru în Germania, care sunt într-o situație similară. Deci discutăm cu toate aceste entități, ținând cont de caracteristicile lor aparte. Fiecare plan de restructurare este altfel. Și în același timp, responsabilitatea noastră este de a aplica aceleași principii, de a le aplica astfel încât să se evite sau să se reducă la minim distorsiunile. Deci nu sunt de acord cu analiza dumneavoastră. Pentru că ați comparat situația dintre băncile germane și cele irlandeze. Nu e vorba deloc de același lucru, din diverse motive într-o zi, într-o discuție bilaterală sau la o reuniune specifică, putem să discutăm în cele mai mici amănunte, respectând, evident, confidențialitatea, dar putem discuta aceasta, dar nu sunt de acord cu analiza dumneavoastră. Chiar nu sunt de acord. Nu sunt de acord să spunem că se plătește în Irlanda și atunci de ce ar trebui să facem mai multe eforturi decât necesar și în Germania nu. Nu cred că e o analiză corectă. Mulțumesc, Vicky rapid. Am câteva întrebări. Ați putea spune ceva mai concret cu privire la Deutsche Burs și eh, Bursa din New York în ce privește calendarul? Știu că așteptați să fiți informați, dar a trecut deja peste o lună de când a fost anunțată tranzacția și între timp există un alt calendar cu privire la inițiativa MRI și care este procesul sau procedura, în ce calendar? Apropo de ce ați spus despre băncile irlandeze, Există unele glasuri din Irlanda care spun că nu putem să ne permitem să continuăm să băgăm bani în uh, aceste bănci și și eu și am vrea ca și principalii creditori să își asumă partea poverii, dar poate sunt împiedicați din cauza implicațiilor pe care le-ar putea avea pentru alte state membre. Dacă ați putea comenta puțin. Și adevărata întrebare legată de audit. Evident, am auditat în mod concentrat diverse firme, și un mic număr de firme și am vrea să vedem mai, mai, mai multă concurență. Știți că ne uităm la comunicarea privind auditul. Unii au sugerat că modul de a încuraja o mai mare concurență este de a forța o rotare obligatorie la câțiva ani, trebuie să schimbe auditorul. Dar înțeleg că în statele membre în care acest lucru s-a întâmplat, Oamenii sunt foarte nedornici să se adreseze unui auditor mai mic. Adică vor să se... Există rotația între cei mari patru. Dar această sugestie ar putea până la urmă să înrăutățească situația în loc să o îmbunătățească. Mulțumesc. Mai întâi, nu pot să anticip când anume două companii private o să decidă să notifice comisiei o fuziune. Cinstit vorbind, este la latitudinea lor. Nu pot eu să anticip o dată pe care o vor decide ei și nu eu sau noi. După cum am spus deja, am primit informații de la ambele părți în legătură cu intențiile lor, dar doar informații generale, care nu diferă de informațiile, nu genul de informații pe care le citim în mass media. M-am întâlnit cu ambele părți, au solicitat o întrevedere, o întâlnire preliminară, ca să-mi comunice verbal ce s-a comunicat, ce înscris și ambii reprezentanți Euronext și Deutsche Börse împreună mi-au spus că la momentul adecvat uh, vor veni să viziteze serviciile Digicom cu notificare oficială, dar nu știu când anume vor fi în măsură să notifice în mod oficial, nu știu. Ce știu, pentru că nu e părerea mea, ci este opinia lor, a părților implicate, este că analiza, odată ce vor notifica, indiferent când o să facă notificarea, această analiză cu privire la această operațiune nu va fi una simplă. Și după cum avem în regulamentul primul fuziunile acest termen de faza 1 și termenele din faza 2, N-aș fi surprins, nu pot să anticip, dar n-aș fi surprins dacă această fuziune, odată ce este notificată, va fi una dintre acele cazuri în care suntem obligați să trecem în faza a doua, dar e doar o opinie preliminară, fără să fi primit vreo notificare. Deci o luați așa cum e. În ce privește chestiunea cu băncile irlandeze, analizăm situația, dar lucrăm de asemenea în troica care se ocupă și negociază cu autoritățile irlandeze implementarea programului care a fost convenit cu Uniunea Europeană și FMI și condițiile acestui program. Sunt acum în aceste zile sau chiar ore discutate cu noul guvern irlandez. Nu știu ce se va spune la Consiliul European uh, de vineri, dar urmărim îndeaproape aceste discuții. Pentru că o parte a acestor discuții va avea consecințe asupra planurilor de restructurare care au fost negociate cu noi și au avut un prim contact cu noul ministru de finanțe din Irlanda, domnul Noonan, și am spus veți decide când sunteți pregătiți să veniți să mă vedeți cu noile elemente, dar mă gândesc că înainte să vă puteți concentra pe elemente concrete ale situației pentru fiecare bancă, va trebui să rezolvați niște probleme cu Troica în ce privește programul lor. Și cred că așa se întâmplă. Cea de-a treia întrebare. Problema auditului. În prezent e o problemă de reglementare. Colegul meu, domnul Barnier, a anunțat niște inițiative de reglementare în ce privește companiile de audit. Cred că e un document, o consultare pe care a lansat-o acum câteva luni, a menționat și noi suntem de acord cu el, desigur, și eu sunt de acord cu el că există un sector unde există o mare concentrare cu foarte puțini mari jucători până în prezent. Urmăresc aspectele de reglementare ale acestei chestiuni. Rotația la care v-ați referit e o chestiune de reglementare, nu e ceva ce poate fi decisă de autoritatea concurenței, dar dacă la un moment dat o să văd unele aspecte care ar impune o intervenție din partea noastră, atunci o să intervin, dar deocamdată nu este exact o problemă de bariere de in- la intrare, ci mai mult o chestiune de legiferare care se poate îmbunătăți și trebuie să fie îmbunătățită. Mulțumesc foarte mult. Acum o actualizare privind lista de vorbitori. Uh, eu însă, apoi Raman Tramosa și Rodi Crața. Și mai avem încă 45 de minute, deci ar trebui să ne descurcăm. În ce mă privește pe mine, aș vrea să revenim din nou la, la acea fuziune bursa din New York și Deutsche Börse, dar dintr-o perspectivă puțin diferită. Problema legăturilor între burse și clearing și compensare, care e o chestiune de relevanță și în Statele Unite. Și dacă ne uităm la ideea că pe plan istoric trezoreria a trecut dincolo de decizia Comisiei pentru Concurență, permițând menținerea unei structuri de silos vertical, ceea ce ar putea să fie un aspect de care să ne ocupăm pe scena internațională, ca să nu generăm niciun fel de dezavantaj concurențial. Deci întrebarea mea este pur și simplu dacă o să vă uitați la comparația dintre uh, ce e în Europa și în SUA și eventual să existe o discuție, pentru că protecția care a fost stabilită în SUA nu va dura neapărat la nesfârșit. Și al doilea lucru, m-a interesat foarte mult ce a spus despre Standard Poor's, pentru că în contextul legislației MRI am încercat să propun niște idei referitoare la momentul în care s-ar putea zice niște restricții și standarde internaționale mai deschise. Pe de o parte, când există drepturi de proprietate intelectuală care pot să existe în anumite ocazii, sugerez că ar trebui să există licențe cu privire la o abordare nediscriminatorie, proporțională, genul de standarde pe care le avem în industrie. Și mă întreb dacă asta ar corespunde cu gândirea dumneavoastră și mai general în serviciile financiare, dacă vom ajunge la un sistem în care avem raportare uh, în timp real mai sigură și legătura cu BCE și e important să existe standarde internaționale deschise și să le utilizăm. Aveți niște păreri mai generale în acest sens, trecând de la ce ați spus despre Standard Poor's. Uh, thank you. Thank you very much. The... Vă mulțumesc foarte mult. Prima întrebare. La prima întrebare nu pot să mă refer la o fuziune propusă care încă nu a fost notificată. Însă câteva cuvinte în legătură cu această discuție foarte importantă cu privire la modelul de afaceri al uh, caselor de compensare. Din punct de vedere al concurenței, prefer modele care nu sunt verticale, în mod clar, pentru că, acest, pentru că se creează mai multă concurență, mai multe oportunități și un model de afaceri mai deschis împreună cu interoperabilitate și interoperabilitatea din punct de vedere al concurenței este de preferat. Am găsit în discuție câteva elemente pe care le aveți în, în vedere aici și Consiliul le are în vedere, și anume faptul că chiar dacă uh, propunerea noastră inițială a fost foarte prudentă, acum, dacă nu mă înșel, atât aici cât și la Consiliu se aud unele voci care spun că ar fi bine să acceptăm ca atare partea verticală. Însă, uh, legislatorii trebuie să uh, se exprime. Eu nu pot, prefer să nu fiu obligat să accept o parte verticală. Este unul dintre motivele pentru care aceste discuții în discuțiile pe care le-am avut cu Peter Skinner și cu alți membri ai comisiei, am spus că trebuie să fim în legătură în timpul procesului. În legătură cu analiza unei asemenea presupuse fuziuni notificate. În timpul acestei perioade va trebui să fim, deschis, să fim foarte deschiși în legătură cu perspectiva din care privim lucrurile. Pentru că este unul dintre elementele cele mai importante elemente. Este un lucru important pentru uh, comerțul cu uh, produse derivate în viitor. În ceea ce privește Standard Poor's, este vorba aici despre un caz Există niște indexuri, chiar dacă Standard Poor's are monopolul de alocare a acestor numere de index, conform uh, opiniei noastre, ei taxează prea mult pentru utilizarea acestor index, pentru aceste indexe, cu toate că nu există drepturi de proprietate intelectuală. Noi considerăm că uh, Uh, s-ar putea să fie vorba despre un caz de abuz. Uh, discutăm cu Standard Poor's. Nu, nu exclud uh, găsirea unei soluții amicabile cu Standard Poor's. Există o asemenea posibilitate, însă nu am ajuns încă la momentul respectiv. Însă nu pot să anticip uh, cum se va derula acest caz. În ceea ce privește aceste indexuri, dacă aceasta va necesita o, un tratament mai larg din punct de vedere al reglementării, este o întrebare foarte bună, pentru că nu este singurul caz în care proprietarul unui asemenea uh, indice uh, folosește uh, statutul său pentru a profita, pentru a obține o poziție abuzivă pe piață. Bine, mulțumesc. Werner. Frage. Domnule comisar, întrebările mele se referă... De fapt, ați răspuns deja la întrebările pe care le aveam referitor la sectorul bancar. Vreau să mă refer la un alt domeniu al activității dumneavoastră, și anume condiții de concurență în cazul contractelor publice. Ați vorbit despre competențele dumneavoastră legate de fuziuni de ajutoare de stat și uh, de acestea se leagă și um, anumite aspecte legate de piața internă. Constatăm că mai ales în noile state membre au avut loc licitații la care în domeniul uh, infrastructurii de transport din Polonia, de exemplu, firme europene nu au putut să primească contracte pentru că uh, s-au uh, făcut uh, acolo oferte foarte multe uh, ale unor uh, companii care angajau uh, mii de lucrători din China, deci o mare denaturare a concurenței. Uh, nu intră direct în competența dumneavoastră, dar din punct de vedere al concurenței, această, aceste demersuri sunt absolut uh, uh controversate. Uh, Uh, Banca Europeană de Investiții a acordat credite unor companii chineze care să cumpere în valoare de mai multe miliarde de euro capacități uh, navale în Corea de Sud. Uh, așadar, aceste elemente nu intră direct în, competen- în competențe dumneavoastră, dar dăunează Uh, pieței uh, europene și de aceea aș dori să vă fac o, o rugăminte, cu toate că v-am trimis deja mai multe scrisori. Dumneavoastră tocmai ați reînnoit angajamentul, uh, dorința dumneavoastră de a colabora cu noi și eu aș dori ca Comisia să reacționeze mai repede la întrebările noastre orale și la cele transmise în scris. De exemplu, în cazul meu, a avut loc, de exemplu, o uh, acordare a unui contract de mai multe sute de milioane de euro. E vorba de uh, o uh, uh, investiție în domeniul sportiv. Mai mulți, uh, cred că vreo doi uh, membri ai Parlamentului European au solicitat informații comisiei și de aceea vreau să vă rog că atunci când apar astfel de cazuri care sunt legate de concurență, dar care nu se referă la legislație, uh, să, um, să rugați serviciul dumneavoastră să reacționeze mai repede și să colaboreze mai bine cu Parlamentul European. Gracias, señor Langen. La primera cuestión, la primera cuestión efectivamente no es... Mulțumesc, domnule Langen. Prima întrebare poate ar trebui adresată domnului Michel Barnier. Este un caz la care se face referire foarte des și înțeleg de ce există preocupări. Oamenii sunt uh, îngrijorați în legătură cu statele terțe care ar putea să beneficieze în urma deschiderii procedurilor de uh, achiziții publice. Unele dintre statele care beneficiază de pe urma deschiderii noastre sau unele dintre companiile din statele respective nu au o deschidere reciprocă și companiile europene nu pot avea acces la contractele lor. Împărtășesc preocupările dumneavoastră, însă vă pot spune, dacă nu cumva știți deja, că domnul Barnier, împreună cu Carl de Hucht, ce comisarii pentru comerțul intern și extern examinează deja problema pentru a vedea cum putem răspunde. Există două posibilități. Una, să definim o strategie și să luăm o serie de decizii pentru a ne asigura că cealaltă parte acceptă regulile deschise pe care le avem. Și cred că aceasta este calea pe care am dorit să o adoptăm. Cealaltă opțiune, care ar fi împotriva intereselor noastre, ar fi să spunem că de vreme ce în țara dumneavoastră nu respectați regulile noastre interne, atunci vom schimba regulile noastre aici și vom introduce barieri în Europa. Nu cred că aceasta este soluția de dorit, așadar ar trebui să încercăm să uh, introducem schimbări, să cerem partenerilor economici să aplice pe piața lor proprie regulile pe care noi le respectăm pe piața internă din Europa. Nu doar în domeniul achizițiilor publice, există și un alt uh, caz uh, extrem de publicizat, o companie chineză care urma să concureze cu două companii europene pentru a uh, cumpăra o a treia companie europeană în Olanda. Până la urmă nu s-a întâmplat acest lucru, însă s-a provocat o mare dezbatere. Noi trebuie să spunem tuturor celorlalți că trebuie să adopte același sistem deschis în ceea ce privește uh, investițiile inverse. Avem infrastructură multe state europene pentru a proteja interesele noastre naționale care au, legate, care au legătură cu securitatea la nivel național, trebuie să ne protejăm de investiții externe care ar putea periclita interesele respective. Însă asta nu înseamnă că nu trebuie să introducem vechile controle ale investițiilor externe, pentru că acest lucru ar contraveni intereselor noastre, pentru că noi investim mai mult în afara Europei decât investesc state terțe în Europa. Și avem mai multe companii europene care lucrează în afară decât companii externe care lucrează în Europa. Bineînțeles că evenimentele sunt îngrijorătoare și trebuie să răspundem, însă dacă intrăm în defensivă, vom pierde. Este ca o echipă proastă de fotbal, dacă îmi permiteți echivalența crezi că, care crede că poate să învingă Barcelona jucând foarte defensiv. Uh, și cum știu cei de la Arsenal, acest lucru nu prea funcționează. Așadar, aș dori și eu să rezolv totul într-o lună. Și există lucruri care pot fi rezolvate în timp scurt, însă altele necesită mai mult timp. Și aici cred că suntem aproape de o soluție și de o decizie. Am uh, primit o serie de avize și răspunsuri, însă din păcate nu pot să vă spun dumneavoastră sau Parlamentului cum vom rezolva această problemă pentru că nu am ajuns la momentul respectiv. Werner dorește să pună o întrebare suplimentară. Uh, Problema, domnule comisar, este că dumneavoastră, într-adevăr, faceți refer- trimitere la comisarul Barnier, ceea ce e corect, dar nu există o coordonare destul de bună în Comisia Europeană în ceea ce privește aceste chestiuni uh, legate de licitații și de ajutoare de stat. Dumneavoastră vă ocupați de ajutoarele de stat din statele membre acordate companiilor internet bine, dar în ceea ce privește licitația din Polonia era vorba de 20 de miliarde de euro, deci un contract uh, major, care a fost uh, acordat unei companii uh, chineze de către guvernul polonez care plătește salarii foarte mici lucrătorilor și e Problema e că competențele sunt astfel împărțite în Comisia Europeană încât nimeni nu se simte responsabil și fiecare ne trimite la celălalt. În celălalt caz, e, avem din nou problema licitației. Serviciul dumneavoastră a spus că acesta nu e competența noastră și, în al doilea rând, era vorba de ajutoare de stat nepermise, ceea ce este de competența dumneavoastră. Și aș dori să știu, s-a luat poziție, s-a, cerut Germaniei să se ia o poziție oficială, pentru că deja acest caz e cunoscut de un an de zile. Acum un an, un ministru s-a retras și a dat demisia din cauza aceasta decir, señor Langen, en el caso de Nürburgring. Estoy... În Nürburgring lucrez uh, și eu pe cazul respectiv pentru că uh, este un caz care ține de piața internă, nu este vorba aici de asistență financiară. Și este foarte important ca comisarii să uh, rămână pe propriul lor domeniu. Fiecare trebuie să fie conștient de ceea ce face uh, celălalt, însă nu ar trebui să facă munca colegilor. În ceea ce privește o posibilă licitație chineză, nu este vorba aici des, despre ajutoare de stat, deci ține de piața internă. Vermo. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Bine, bun venit la Comisia Econ. Cred că am auzit cuvântul aeroporturi în uh, declarația dumneavoastră inițială. Știu că este vorba de un domeniu care afectează puterile statelor membre, însă știți că în Spania nu avem o concurență între aeroporturi, dat fiind că aceste aeroporturi sunt gestionate de o singură agenție guvernamentală. Așa au fost lucrurile până la criză și după aceea au început să se acumuleze pierderi. Vorbim de pierderi de zeci de miliarde de euro și o lipsă de competitivitate nu doar în Spania, ci și în Europa. Este un lucru foarte uh, de actualitate în Catalonia, locuri de unde provin, și se pare că guvernul vrea acum să privatizeze mai degrabă decât să descentralizeze gestionarea aeroporturilor. Există guvernul german în care landurile uh, sunt responsabile pentru anumite aeroporturi Și această, această idee mi se pare una mai bună pentru ca aeroporturile să rămână publice. Sunteți de acord cu această idee ca un comisar de stânga? Sunt sigur că suntem de acord asupra unui lucru. Domnul Langen va fi surprins că m-ați, mi-a spus că sunt de stânga. Nu, ce e amuzant dacă există un comisar de stânga. Vuelvo al señor Tremosa. Să mă întorc la domnul Tremosa. Sunt sigur că suntem de acord asupra unui lucru, și anume că ceea ce face la ceea ce face o autoritate politică la nivel mai jos nu trebuie să fie decis de către o autoritate politică la nivel mai înalt. înalt. Faceți referire la situația din Spania, însă întrebarea dumneavoastră în legătură cu gestionarea aeroporturilor nu ține uh, în niciun fel de comisie și nu ține nici de mine. De aceea nu vreau să mă Um, implic în domeniile altora și nici în domeniile care țin de autoritățile naționale sau regionale. Ceea ce pot spune este că examinez problema ajutorilor de stat către aeroporturi. Există o serie întreagă de cazuri deschise. În principiu, ideea era ca ajutoarele de stat pentru transport să fie primite și am avut foarte mult de lucru cu acestea. A existat o listă întreagă de cazuri legate de aeroporturi sau linii aeriene low cost. Există câteva probleme cu companiile aeriene de obișnuite, însă apar din ce în ce mai multe probleme cu liniile aeriene low cost. Lucru care arată că, între altele, trebuie să pregătim și să adoptăm linii directoare în legătură cu asistența publică acordată aeroporturilor. La fel cu liniile directoare în legătură cu asistența financiară acordată porturilor. Nu există linii directoare în, ace- în acest moment și de aceea ar trebui să le găsim. Ce părți ale unui aeroport sunt considerate ca fiind infrastructură uh, și unde nu se justifică asist- asistența financiară de stat. Există o sentință a Curții de Justiție care se referă la securitatea aeroporturilor. Aici se justifică plătirea unei subvenții publice. Însă o autostradă, în afara cazului în care este un parteneriat public-privat, nu pot eu să decid dacă un stat membru investește banii într-un aeroport sau într-o autostradă. Atunci apare problema ajutorului de stat. Și nu este o analiză extrem de ușoară, am început-o deja în cadrul comisiei. Discutăm în Direcția Generală Concurență, în cabinetul meu și la momentul corespunzător, poate nu acest an, poate în anii viitori, vom începe o consultare publică cu părțile interesate cu autoritățile publice, însă ne gândim mai degrabă la 2012 sau 2011. Însă sunt de acord cu dumneavoastră. Este vorba de uh, sume extrem de mari de bani. Foarte bine, închid lista vorbitorilor acum. Rodi Crața, domnul Epping, Jean-Paul Gozes și cred că aceștia sunt suficienți. Doamna Crața. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Îmi cer scuze dacă pun o întrebare la care ați răspuns deja, pentru că am fost implicat într-un vot într-o altă comisie și am ajuns mai târziu. Însă vreau să vorbesc despre acordul de competitivitate. Cum vedeți acest acord? Ce valoare adăugată va Uh, aduce pe lângă măsurile pe care le avem deja în Uniunea Europeană și cum credeți că se va lega de ceea ce am vorbit în legătură cu pachetul de guvernanță economică, în legătură cu care ați spus că există deja un element care se referă la disciplina bugetară și anumite dezechilibre și incoerențe în politica economică europeană. Cara, yo, yo cred că la pregunta que me está usted eh, dirigiendo... Eh, Doamna Crața, cred că este o întrebare mai degrabă pentru Oli Ren decât pentru mine. Pactul pentru competitivitate, acordul pentru competitivitate sau pactul pentru euro ține de Comisia Afaceri Economice și Monetare. Dacă ar fi 2009, aș fi putut uh, uh, răspunde, dar în 2011 ori Ren sau domnul Barroso vă poate uh, da un răspuns. Bineînțeles că susțin ceea ce au spus Oli Ren și domnul Barroso, însă acest lucru nu ține de mandatul meu. Turk. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Aș dori să vă întreb un lucru care ține de portofoliul dumneavoastră și anume din anii 80 vedem că atunci când se privatizează o companie, guvernele încearcă să aloce un fel de stimulent, un fel de zestre pentru a încuraja oamenii să Uh, investească în compania respectivă. În ultimii ani au existat uh, liberalizări în domeniul poștal, uh, poșta regală în Regatul Unit, poșta belgiană, poșta franceză. Companiile și-au asumat sarcina de pensii a acestor servicii postale. Revin la acea zisa zestre. În ultimii ani vedem că guvernele au devenit proprietari acestor instituții financiare care au fost naționalizate sau guvernul deține o parte majoritară. La un moment în viitor, companiile respective vor trebui să fie reprivatizate și va reapărea din nou fenomenul acelei zestre. Putem să vedem acest lucru în domeniul sectorului poștal uh, și de asemenea în sectorul financiar. Probabil deja examinați acest lucru, însă aș dori să uh, trag un semnal de alarmă, pentru că odată ce am văzut fenomenul acestei zestre, acestor stimulente, în sectorul financiar, este foarte dificil să se oprească fenomenul în viitor. Aș dori opinia dumneavoastră în legătură cu acest fenomen al zestrei care uh, poate să apară în momentul în care aceste instituții financiare sunt reprivatizate. Le estaba siguiendo su intervención por la traducción francesa y el fenómeno de... Am ascultat uh, limba franceză și nu știu exact ce vreți să spuneți prin această zestre? Cred că voi începe să ascult limba spaniolă de acum înainte, pentru a vedea dacă funcționează mai bine. Misschien mag ik het in een paar woorden uit, uitleggen. Het heet in Nederland... Să vă explic în câteva cuvinte. În engleză se numește, este vorba de zestre. Ce înseamnă acest lucru? Că atunci când există o companie de stat, cum ar fi un oficiu poștal, care după aceea este privatizată și devine privată, această companie primește o injecție suplimentară de capital pentru a acoperi transferul sarcinii de pensii. Este un fel de schimb. În Germania, Uh, serviciile poștale din centrul orașelor aveau sedii extrem de costisitoare care au fost uh, cumpărate de către guvern. Ideea este că se vrea consolidarea companiei pe piața privată. Se vinde compania și se dă un stimulent suplimentar la data uh, vânzării. De aici apare metafora da, atunci când am ascultat în limba spaniolă a fost extrem de clar. Mulțumim cabinei spaniole. Da, într-adevăr, este vorba într-adevăr de un lucru pe care încercăm să îl controlăm prin monitorizarea serviciilor financiare. Pentru a evita aceste stimulente. Dacă vorbiți despre companii privatizate, vechi monopoluri de stat care au fost privatizate și care acum sunt uh, uh acum prestează servicii de econom, interes economic general, căutăm un nivel corect de compensare. Există anumite cazuri în care, de exemplu, unul dintre lucrurile pe care le-ați menționat, domnule Epping. Dacă trecem de la un sistem de pensii pentru angajații uh, într-un sistem de pensii privat spre un sistem de pensii public, atunci e, poate este necesar de un, un stimulent care să fie plătit Vorbim aici despre operatori privați și de alte posibilități unde această zestre ar putea să fie plătită prin subvenții transversale, unde de fapt subvenția de fapt se canalizează pentru a ajuta să uh, compania respectivă să concureze cu alte companii din alte domenii. Cu alte cuvinte, există situații pe care le uh, rezolvăm și situații în care încă mai căutăm o soluție. De exemplu, în cazul serviciilor poștale, poșta belgeană și germană. Pentru a da două exemple într-un sector specific, aș putea menționa și exemple din alte domenii care sunt foarte importante. În declarația mea inițială, când am spus că valoarea propunerii pe care am, voi, o voi face mâine este că pune accentul pe finanțarea serviciilor de interes economic general. Exact la acest lucru mă gândeam. Nu are rost să cheltuim resurse umane și energie pe servicii neimportante de natură locală furnizate de o companie locală care privește, primește o sumă de la primăria locală în, în schimbul acestora. Acest lucru nu distorsionează concurența, nu va afecta funcționarea pieței interne și cetățenii din uh, regiunea respectivă se vor asigura că uh, consilierilor locali gestionează banii corect. Însă, în ceea ce privește piața internă și pentru a vorbi despre utilizarea corectă a banilor publici, există problema unor subvenții implicite. Și este adevărat că uh, au apărut și efecte adverse. Dacă vorbim despre actori principali în sectorul public, mai apare o problemă care nu este legată de fluxuri econom- pur economice, și anume eficiența cu care își acordă serviciile. S-ar putea să recunoaștem un anumit nivel de subvenție pentru anumit, un anumit nivel de eficiență, însă dacă nivelul de eficiență scade rapid, atunci de ce să menținem același nivel înalt de subvenție publică? Acestea sunt uh, problemele pe care le examinăm și care ne preocupă. Vă mulțumesc și în final Jean-Paul. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați răspuns la toate aceste întrebări. Vă ascult de la început cu atenție, ca de întotdeauna, cunoscând dosarele, dar îmi dedublez personalitatea când vă ascult și mă gândesc la cetățenii pe care îi întâlnim frecvent. Mm. Eurodeputatul se întâlnește cu concetățenii, discută și există concurența pentru elite și apoi Există percepția concurenței pe care au cetățenii mici întreprinzători și regăsim aici unele idei ale colegului care a pus întrebarea. Și uneori când vedem percepția Europei de astăzi, care e proastă, după cum știți, se văd rezultatele la alegerile dintr-o țară sau alta și vedem pe ce teme s-au făcut alegerile. Trebuie poate să ajungem la o agricultură înțeleaptă, să avem și o concurență înțeleaptă, rațională. Dacă se creează obstacole, suntem pierduți. Cred că astfel de afirmații ar merita să fie demonstrate mai mult, pentru că ce se cere aici e un act de credință. Ce percep cetățenii în prezent este că mulțumită deschiderii remarcabile a Europei, mulți vin aici, dar noi nu prea ieșim din Europa și anumite lucruri care sunt tot mai puțin tabu ar merita să fie aprofundate. Nu vreau să spun că ar trebui pusă sub semnul întrebării concurența, dar cred unde am ajuns acum cu dificultățile economice pe care le cunoaștem în țări, concetățenii percep prost sau care este semnificația profundă, utilitatea concurenței pentru Europa. Mi-aduc aminte, nu vreau să vă pun pe dumneavoastră în discuție, dar la mandatul dumneavoastră precedent sau persoana de dinaintea dumneavoastră care se ocupa de acest dosar începea adesea reuniunile și nu o faceți așa. Am reușit în acest semestru să încasăm atâtea milioane de euro de amenzi și punem întrebarea. Odată am îndrăznit chiar să pun întrebarea, oare consumatorii au, s-au ales cu ceva? Și cred că mi-aduc aminte, dacă nu mă înșală memoria, mi s-a răspuns că nu asta era problema. Problema de azi este că politica dusă de Europa în domeniul concurenții să fie bine înțeleasă de cetățeni și să perceapă că are avantaje reale și nu contribuie la subminarea țesutului economic din motive care pe plan intelectual se pot înțelege foarte bine, dar în practică oamenii nu prea înțeleg. Era mai mult o afirmație, domnule comisar, nu neapărat o întrebare. Dumneavoastră lucrați bine și cred că trebuie să fiți încurajat. Mulțumesc foarte mult, domnule Gozes că îmi dați șansa să vă dau un răspuns politic, nu tehnocrat. Concurența pentru cine? În favoarea cui? A consumatorilor? A cetățenilor? Aș putea adăuga un alt beneficiar, IMM-ul. Nu menționez de fiecare dată când vin aici nu mă refer la amenzi, dar anul trecut, în 2010, primul an de mandat uh, de comisar, de concurență a fost de 3 miliarde. Da, e al doilea an uh, cel mai mare ca în încasări de amenzi. Cu privire la ce? Împotriva unor companii aeriene care au primit uh, o suprataxă care a prejudiciat multe întreprinderi care au nevoie de transport aerian ca să exporte. Oare sunt cetățenii care suferă? Eu cred că da, pentru că trebuie să plătească un preț mai mare. Prețul mărfurilor care au suferit o creștere a prețului cu contribuția unui cartel și a diverse companii care încearcă să țină sub control transportul aerian. S-au luat decizii nu neapărat cu privire la amenzi, cu privire la foziunea ramurii de articole de utilizare personală, gel de baie, șampoane, nu lucruri foarte sofisticate, lucruri care se utilizează în viața de zi cu zi. S-a spus la două mari companii, dacă vreți să acceptăm această fuziune, trebuie să separați o ramură sau alta, pentru că altfel prețurile pe care fiecare cetățean și cetățeană o să îl plătească la supermarketul sau la magazinul din colț o să crească. Pentru că prin această fuziune, așa cum o propuneți dumneavoastră, prețurile vor crește în destul de multe state membre ale UE. Asta e ceva ce afectează pe cetățeni. Și asta comisarul, parlamentarul european și sper că și ministrul trebuie să explice, pentru că cetățeanul nu se confruntă cu decizia comisiei sau cu decizia mea de concurență. Noi trebuie să explicăm. Dacă noi le explicăm, ei, ei vor înțelege, pentru că nu sunt idioți. Sunt foarte inteligenți. Uneori chiar mai inteligenți decât noi, pentru că au și intuiție că e în avantajul lor, în beneficiul lor. Când am întâlniri cu cetățenii obișnuiți, nu aud proteste în legătură cu nivelul amenzilor sau că acționăm împotriva cartelurilor. Nu aud, nu mi se spune, dar ce faceți acolo voi la concurență? Nu. Numai când am întâlniri cu mari întreprinderi, atunci da. Dar ce face Europa? De ce împotriva fuziunii? Sau de ce impune amenzi? Dar eu nu sunt comisar uh, ca să reprezint interesul marilor întreprinderi, ci pentru a apăra Europa, interesul general al Europei, care este interesul cetățenilor. Mm, milioane sau miliarde de mici întreprinderi care suferă dacă nu e concurență. Problema Europei. Cum vede cetățeanul Europa? Cetățenul vede Europa prost de fiecare dată când Europa nu e capabilă să ia decizii. De fiecare dată când Consiliul de Miniștri Ecofin sau Consiliul European se întâlnește și nu e o decizie la sfârșit ca să rezolve o problemă a cetățeanului elen, irlandez, portughez, din Letonia, România sau Bulgaria, atunci cetățeanul suferă și spune, dar ce face Europa? Dacă și sper că nu o să se întâmple, dar dacă în zilele sau săptămânile următoare. Inițiativele adoptate pentru a răspunde la suferințele poporului libian. Dacă cumva o să sufere din cauza divergențelor din Europa, cetățenii o să spună, dar ce face Europa asta? Și noi trebuie să le spunem, Europa trebuie să se unească și să fie capabilă să-și asume responsabilitățile pentru la decizii. De fiecare dată când Europa ia decizii, cetățenii sunt mulțumiți. Și cred că acesta e mesajul pe care trebuie să-l dăm cetățenilor și nu mesajul fricii sau argumente pentru poziții defensive, pentru că jucând defensivă, Europa nu poate să avanseze. Acesta e mesajul meu. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, well, that, uh... Mulțumesc. Se încheie această audiere. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și, după cum am precizat, ne vom întâlni din nou în viitorul apropiat, pe 12 iulie. E deja în agenda, deci e deja convenit atunci. Pe 12 iulie ne vom întâlni din nou. Mulțumesc! And we'll have about a și vom avea o pauză de aproximativ 5 eh, minute înainte de audierea privind sistemul de garantare a depozitelor. Okay, everybody, if you could take your seats. We... Dacă puteți lua loc, vom relua. So we... Trecem așadar la punctul 7 de pe ordinea de zi, audiere publică privind sistemele de garantare a depozitelor, contribuție la stabilitatea financiară, protejarea încrederii deponenților. Și am plăcea deosebită de a ura bun venit unui grup de vorbitori. Dirk Coupei, vicepreședintele Forumului European pentru Asigurătorii uh, Depozitelor Bancare, o să facă o prezentare. Apoi, uh, doamna Vera Cotrel, 10 minute, o prezentare, este consilier pe politică despre garantarea încrederii deponenților privați, apoi vom avea un uh, panel cu două părți. În prima parte, Andreea Pangă și Federico Corneli, care vorbi despre edificarea sau crearea unei scheme instituționale de protecție pentru băncile cooperatiste italiene și în a doua parte, din partea lui Luis Tejero Pita de da Vega, care va prezenta o poziție din uh, partea pieței bancare spaniole și apoi sesiunea de întrebări și răspunsuri. Deci încercăm să acoperim o gamă largă și o să-i rog pe vorbitori să respecte timpul alocat. Pentru primul vorbitor 15 minute și apoi pentru ceilalți câte 10 minute și vă rog să nu citiți textele atât de rapid încât uh, interpreții să nu poată să interpreteze, pentru că o să vă întrerup și asta va răpi din timpul dumneavoastră și nu o să vă dau timp suplimentar. Deci sper că atunci când încep să mă agit, uh, o să vă dați seama că e nevoie de timp și pentru eurodeputați ca să vă pun întrebări. Putem trece așadar direct la primul vorbitor, Dirk Cupei. Scuze pentru că probabil că am pocit numele tuturor, dar membrii Comisiei Europene s-au obișnuit deja. Deci aveți cuvântul. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Abgeordneten des Europäischen Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, stimate doamne, stimați domni. Este o mare onoare pentru mine să am astăzi ocazia ca vicepreședinte al FTI, să îmi prezint poziția, să prezint poziția noastră uh, referitoare la uh, proiectul de text și la sistemele de garantare a depozitelor. În primul rând vreau să vă spun câteva cuvinte despre Forumul European al asigurătorilor de Depozite. Probabil că nu cunoașteți acest organism atât de bine. E, acest uh, organism reprezintă interesele tuturor uh, sistemelor și uh, aranjamentelor companiilor de asigurări uh, din Europa. Avem 57 de membri din 24 din 42 de țări, dintre care 40 din Uniunea Europeană. Acest organism a fost uh, fondat în 2002, cooperează strâns cu Comisia Europeană. Sarcina noastră este de a face un schimb de experiență de a împărtăși din experiența sistemelor de asigurări din Europa, în interiorul acestora și în cooperare cu organismele legislative la nivel european și cu alte instituții relevante din sectorul financiar. În cadrul acestei cooperări a EFTI cu Comisia Europeană, EFTI a elaborat documente de principiu pentru Comisia Europeană, de exemplu, cu privire la creșterea contribuțiilor, la definiția investițiilor, uh, de asemenea cooperarea între sisteme, uh, sisteme de garantare, uh, conștientizarea publicului și alte puncte relevante. Sistemele FD nu sunt niște pure paybox-uri. Mai mult de jumătate din uh, toate organismele de asigurare au un mandat mult mai vast. O mare parte din aceste companii de asigurări, sisteme de asigurări, au uh, odată Banca Centrală uh, în centrul lor, de asemenea, avem sisteme de bănci, există o gestionare publică a datoriilor, există de asemenea uh, bănci de stat și bănci private, instituții private, care de asemenea um, formează sisteme de asigurări. Vreau să vă arăt așadar de la bun început cât de clar posibil că nu e vorba aici de o reprezentare a băncilor. Noi nu reprezentăm băncile, ci Uh, reprezentăm bănci uh, centrale, organisme de supraveghere, tot, tot felul de instituții uh, publice, dar și instituții private care au legătură cu băncile. După cum am spus, sarcina sistemelor de garantare a depozitelor este una foarte diversificată. Uh, um, un mandat foarte uh, restrâns ar fi uh, al unui paybox, dar există și mandate mult mai, mandate mult mai vaste cu posibilități de a interveni uh, pentru a preveni, de fapt, apariția unui caz de insolven- insolvență. Mai multe sisteme au și drepturi de uh, audit și pot să uh, realizeze audituri, de asemenea ratinguri, um, pot să uh, își aducă contribuția la sistemele de uh, scădere a riscurilor și alte astfel de activități. Vreau să vă spun câteva cuvinte acum despre directiva din 1994. Directiva a fost una care încerca o minimă armonizare a sistemelor de garantare a depozitelor la nivel european. Uh, s-a introdus un, uh, um, o sumă minimă de protejată de 20.000 de euro, de asemenea drepturi de informare ale consumatorilor. Alte chestiuni au fost uh, reglementate în mod flexibil. De exemplu, se putea acorda o protecție mai ridicată. Anumite state au făcut acest lucru. De asemenea, există posibilitatea introducerii unei asigurări a um, co-asigurări, adică fiecare client putea să um, plătească el o parte din uh, această garantare, un 10%, și, de asemenea, uh, existau categorii de, în această directivă, categorii de um, investitori sau de deponenți care uh, trebuia să primească Uh, diverse tipuri de asigurare, deci plecând, de la uh, deponenții privați și până la instituții. Așadar, această directivă avea elemente fixe, dar și elemente care puteau fi uh, reglementate în mod flexibil și existau și elemente care nu erau cuprinse deloc în această directivă, de exemplu finanțarea sistemelor de garantare, mandatul sistemelor de garantare, câte sisteme de garantare trebuie să existe în fiecare sau pot exista în fiecare țară, uh, cine suportă costurile și dacă acestea sunt reglementate conform dreptului uh, public sau dreptului privat. În iulie 2010 am primit o propunere a Comisiei uh, care dorește o armonizare vastă a acestor sisteme în Europa. Multe dintre elementele care nu erau până acum deloc reglementate au fost cuprinse în această directivă, cum ar fi problema finanțării și alte elemente au fost, sunt reglementate sau sunt descrise într-un mod mai exact decât până acum. La baza acestei propuneri din iulie 2010 se afla introducerea unui Uh, nivel țintă de 1,5% din uh, așa numitele depozite eligibile pentru despăgubire, undeva la 150 de miliarde vreme de 10 ani se vor economisi, conform estimărilor Comisiei Europene. Până acum, sistemele de garantare din Europa au uh, adus un, um, economii de un pic mai mult de 18 milioane de euro lichizi și uh, celelalte instituții financiare au adus uh, economii de aproximativ 50 de miliarde. Toate aceste uh, sume sunt înscrise în document. De asemenea, Comisia propune un sistem uh, bazat pe solidaritate reciprocă. În articolul 10 se spune că în cazul are un sistem de garantare uh, are probleme, poate să primească asistență de la alte sisteme de garantare. Principiul țării de origine este de asemenea introdus și anume în cazul insolvenței uh, unei, uh, unei sucursale um, poate să fie uh, trasă la răspundere trebuie să răspundere sistemul din uh, țara de origine, de asemenea un termen de despăgubire de șapte zile. Această comunicare a comisiei este, acest text al comisiei este salutat de EFTI pentru că uh, introduce o armonizare a uh, sumelor garantate, 100.000 de euro, de asemenea uh, obligațiile de informare, toate acestea sunt salutate de către EFTI. Însă, există și elemente critice. În primul rând, definirea depunerile, depozitelor. Credem că această definiție este mult prea restrânsă și nu ia în considerare toate produsele financiare care ar trebui să fie cuprinse în directivă din punctul nostru de vedere. De asemenea, um, baza de calcul pe care uh, o propune Comisia, aceasta a depozitelor uh, eligibile pentru despăgubire, este un alt element pe care îl criticăm. Un alt element pe care îl criticăm este acest termen de plată de șapte zile calendaristice. Credem că e prea ambițios un astfel de termen, pentru că de la uh, de la începutul lui 2011 se utilizează o, um, un termen de plată de 20 de zile care este obligatoriu pentru toate statele membre și nu credem că putem să uh, trecem de la 20 de zile foarte repede la 7 zile lucrătoare. Considerăm, noi cei de la FT, considerăm că într-adevăr este pozitivă reducerea uh, acestui termen de plată, dar cred că pe baza experienței um, nu se poate face o reducere atât de drastică, pentru că în uh, obligațiile de despăgubire nu vor putea fi îndeplinite într-un termen atât de scurt. De asemenea, finanțarea aceasta pe bază de 1,5% este, o privim oarecum critic. De asemenea, obligațiile de contribuție anuale, uh, ex ante, considerăm că are aici loc o supra-reglementare, pentru că Uh, anumite sisteme din anumite state au deja uh, anumite uh, modalități de funcționare care trebuie să fie modificate foarte mult prin uh, propunerea Comisiei. De asemenea, uh, solidaritatea uh, este un alt punct uh, oarecum delicat și un alt punct critic este modul în care ar trebui să fie investit eh, fondurile acestor sisteme de garantare, pentru că eh, până acum nici un fel de sistem de garantare din Europa nu a avut pierderi în bani. De aceea noi considerăm că nu este necesar să se eh, introducă dispoziții atât de severe în acest sens. De asemenea, un alt punct critic. Principiul responsabilității țării de origine în cazul unei sucursale. Pentru că uh, FD tocmai lucrează la un studiu în care um, analizează modalitățile de colaborare între sisteme de garantare și considerăm că această colaborare trebuie să aibă loc uh, în mod voluntar și nu prin niște dispoziții obligatorii. De asemenea, ar trebui să se utilizeze uh, toate Um, ar trebui să se utilizeze moneda, o monedă unitară, considerăm, pentru că dacă se utilizează toate modele, monedele posibile, se prelungesc foarte mult termenele de plată. Și o altă chestiune, uh, utilizarea foarte restrictivă a fondurilor este o problemă, pentru că atunci când există un anumit uh, volum de uh, bani economisiți, acesta poate să fie utilizat numai în anumite scopuri și într-un anumit uh, volum. noi considerăm că ar trebui să fie în totalitate la latitudinea sistemelor de garantare, modul în care folosesc fondurile. Pentru că nu e nevoie de intervenție aici. Și comitetul de la Basel, care a definit uh, principiile de bază în colaborare cu EFTI, consideră că aceste restricții în utilizarea uh, fondurilor uh, nu, nu este de sprijinit. Așadar, pot să vă spun că EFTI salută în mod explicit raportul Parlamentului European pe marginea acestei propuneri de directivă toate punctele uh, critice, punctele pe care noi uh, le considerăm negative în propunerea comisiei, au fost uh, preluate de raportor în raportul său. Știm că ar trebui să discutăm nu despre depozitele eligibile pentru despăgubire, ci despre cele acoperite, despre cele garantare. Aceasta este baza de calcul corectă, pentru că numai astfel putem să avem o situație comparabilă în, uh, între sistemele din diversele state membre. Depozitele care sunt într-adevăr garantate pot fi comparate și nu volumele de depozite care sunt eligibile pentru despăgubire. Uh, raportorul propune aici o măsură de flexibilitate care nu există în propunerea comisiei. Există anumite uh, cerințe minime, dincolo de care Uh, sistemele de garantare au uh, libertate, de exemplu, de a utiliza fondurile în mod liber, de asemenea, um, utilizarea uh, contribuțiilor, modul în care se face finanțarea. Salutăm faptul că acest raport permite utilizarea fondurilor, um, de exemplu, pentru intervenții, pentru prevenire, conform principiilor Comitetului de la Basel. Salutăm faptul că raportorul a introdus și alte detalii în raportul uh, său, de exemplu, moneda de plată, aceasta să fie moneda uh, euro. De asemenea, uh, o investiție absolută liberă a uh, fondurilor uh, lichide. Uh, de asemenea, uh, faptul că sistemele, care, sistemele consacrate din uh, statele membre uh, de calcul al riscului pot să fie în continuare utilizate. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Reamintesc membrilor că nu vor putea pune întrebări decât începând cu ora 12 la sfârșit. Am văzut uh, aici, Vicky, că vrei să întrebi. Mulțumesc și trecem mai departe la doamna Vera Cotrăl. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat să vă vorbesc aici. Mă numesc Vera Cotrăl. Sunt consilier la, pe probleme de servicii financiare la UIC și organizații pentru consumatori. Avem sediul în Regatul Unit, de cea mai mare organizație de consumatori. Suntem finanțați prin comercializarea cărților și revistelor noastre mă ocup de activitatea noastră în domeniul schemelor de garantare a depozitelor și, de asemenea, a grupul de utilizatori al Comisiei Europene pentru Servicii Financiare. Which consideră protecția deponenților ca fiind una dintre, unul dintre elementele esențiale. Fără un sistem bun de garantare, se pierde încrederea în sistemul bancar. În Regatul Unit, la Northern Rock, în 2007, s-a subliniat importanța protecției deponenților. S-a pus în întrebare dacă sistemul este adecvat și atinge țintele pentru care a fost creat. În raport, raportorul propune o abordare diferențiată, implicând stabilirea de cerințe comune aplicabile tuturor schemelor de garantare a depozitelor, dar asigurând suficientă flexibilitate pentru modul în care funcționează în baza propunerii comisiei. Astăzi aș vrea să subliniez unele dintre chestiunile de importanță deosebită pentru consumatori și unde e vorba de o soluție adecvată. Trebuie să spun că suntem de acord cu multe dintre constatările raportorului, inclusiv puncte de vedere privind calendar, uh, elemente temporare și protecție pe brand. Considerăm că e important ca statele membre să aibă o opțiune în ce privește intervenția în criză economică sau când e o criză de încredere într-o anumită instituție financiară. Vreau să propun principiul pentru un astfel de uh, schema de garantare a depozitelor și o modalitate de a evalua eficacitatea piețele funcționale au o condiție prealabilă încrederea consumatorilor în ele. Acest principiu general ar trebui utilizat să se evalueze dacă arhitectura, procedurile și sistemele din DGS o să inspire încredere sau nu. Aș aduce argumentul că pentru a atinge acest lucru e nevoie de o plasă de siguranță bună care să nu fie o povară excesivă pe umerii consumatorului. Informațiile ar trebui să explice sistemul, schema respectivă, dar să nu fie nevoie de o interpretare semnificativă suplimentară de către consumator. Nu ar trebui să fie priviți consumatorii ca un fel de înlocuitori ai organismului de reglementare sau agenției de rating. Deci ar trebui să reușesc atunci când consiliile sau agenția de rating nu au reușit să calculeze și să interpreteze riscul în mod corect consumatorii nu sunt capabili să facă due diligence în ce privește conturile de depuneri pentru că nu există riscuri clare anexate în broșura produsului. Consumatorii aleg conturi de economii pentru că sunt considerate că sunt cu risc redus și garantează capitalul. Lucru confirmat de faptul că în ultimii 10 ani rezultatele la cash au fost mai bune decât la bursă. Consumatorii nu pot uh, să facă due diligence în ce privește situația financiară a instituției care primesc depozitele. Să revin la tema soluțiilor privind informarea sau informațiile. Există o mare confuzie în Regatul Unit între branduri uh, ca entități și furnizorii de servicii bancare ca entități. Cercetarea de la organismul de reglementare și citesc de aici, din raport, este Respondenții au identificat brandul ca fiind entități diferite, ducând la ipoteza că toate brandurile separate vor fi tratate separat în scopul despăgubirii. Descoperirea că această separare s-ar putea aplica, dar nu poate fi uh, luată ca un bun, a fost un element de șoc care a atras multe critici pentru sistem și pentru bănci care aveau autorizare unică pentru toate brandurile. S-a considerat că nu e corect și este în avantajul băncilor uh, în detrimentul clienților acestora. Respondenții au uh, considerat și că, în ce privește elementele de separare a denumirii, marketingul și comportamentul general, au exprimat o indignare că acest gen de autorizare a fost permisă. Considerăm că este cu totul de înțeles că consumatorii sunt derutați și consideră că au fost dezamăgiți de sistem, că au fost abandonați. Președinte, o întrerupe. Puteți uh, vorbi mai lent, mai ales când citiți așa, vorbiți prea repede, da? E foarte dificil să vadă care branduri fac parte din aceeași organizație. E un concept necunoscut pentru ei și cum o fuziune între două companii poate să fie afectat potențial statutul de autorizare al furnizorului de servicii bancare. În mod nesurprinzător, studiul a arătat că respondenții considerau că regimul de autorizare ar trebui să fie modificat astfel încât fiecare brand, adică nume de pe firmă, să fie tratat egal și separat. Pentru că asta ar atunci anula nevoia de înțelegere suplimentară. Vreau să subliniez acest aspect. Considerăm că protecția trebuie să fie la nivelul la care funcționează consumatorul depozitul pe brand și nu pe înregistrare de companie. Schimbarea titlului de brand, proprietatea asupra companiei și distribuirea de către o parte terță sub titluri separat de companie facă orice altceva decât protecția pe brand să ducă la o confuzie și mai mare în rândul consumatorilor. Suntem conștienți că unele state membre cer firmelor să aibă autorizații diferite pentru diverse branduri și oferă consumatorilor uh, limite separate de despăgubire. Considerăm că în lipsa unor cerințe paneuropene de a avea autorizații separate pentru marci, pentru branduri diferite, cerința minimă pentru a avea protecție adecvată pentru consumatori în toate statele membre este de a permite statelor membre să permite plăți pe brand, pe consumator. Cealaltă chestiune la care vreau să mă refer E vorba de temporary high balances, care a fost menționată și în raportul raportorului. Considerăm că nevoile generale trebuie să fie disponibile pentru anumite momente de vârf, pentru că există un număr mare de ocazii în care consumatorii au o problemă temporară când e vorba de vânzarea unei case de pensii sau măștine. Victimele infracțiunilor sau accidentelor pot primi o plată de despăgubire și plăți de asigurare pentru clădire ar putea să depășească limita ca și alte tipuri de plăți legate de asigurări, cum ar fi asigurări de viață sau de boli deosebit de grave considerăm că există un număr mare de ocazii în care protecția pentru astfel de sume mari, nevoi temporare este justificată și necesară pentru a apăra consumatorii. Și salutăm propunerile raportorului din raport de a clarifica definiția de astfel de plăți sau de sume mari eligibile temporare. Vreau să mă refer și la propunerile comisiei. Salutăm unele dintre propunerile Comisiei în formatul actual. Propunerea de a crea un punct unic de contact pentru consumatori sub forma unor scheme de compensare în statul de origine este o dăugire salutară pentru protecția consumatorului și plăți mai rapide și să se pună capăt practicii de echilibrare a responsabilității deponentului față de alte creanțe. Considerăm că aceste măsuri sunt necesare pentru a îmbunătăți încrederea în consumatorului în sistem. În ce provește această chestiune set-off, există multe situații în care consumatorii au economii și depuneri care sunt uh, de la furnizorul uh, împrumutului pentru locuință. Aplicarea de set-off ar cere să existe această situație cu lichiditatea. Cercetarea aceasta a arătat că principiul set-off era ceva care îngrijora pe consumatori și uh, legat de ipoteci. A fost un șoc pentru toți respondenții. Iată de ce suntem de părere că set-off n a trebuit să fie utilizat de schema de garantare a depozitelor din motivele următoare. Mărește confuzia consumatorilor, e o pierdere de lichiditate pentru consumatori și plățile sunt încetinite din cauza principiului de set-off. Chestiunea plăților mai rapide a fost menționată și de raportor în raport. Suntem de părere că perioadele de plată de mai mult de 5 zile lucrătoare pot pune probleme deosebite pentru consumatori, mai ales pentru cei cu venituri reduse care funcționează cu un buget săptămânal. Iată de ce salutăm propunerea raportorului de a avea plăți uh, intermediare pentru consumatori. În concluzie, avem ocazia de a asigura că consumatorii pot să aștepte cu încredere justificată, rezonabilă într-un sistem prin care depozitele sunt garantate în mod adecvat și transparent. Dacă acceptăm că consumatorii funcționează într-un mediu de responsabilitate personală sporită pentru a-și asigura această siguranță financiară acum și pe viitor și că această responsabilitate trebuie să fie apărată de drepturi împotriva unor uh, probleme sau eșecuri în sistem. Această schemă de garantare a deponenților poate face acest lucru. Președinta, mulțumesc foarte mult și acum trecem la uh, băncile cooperatiste italiene, următorul vorbitor, uh, domnul Andreas Pangl. Stimată doamnă președinte, stimați eurodeputați, doresc să mulțumesc pentru faptul că am ocazia astăzi să vă vorbesc despre sistemul de garantare al băncilor Raiffeisen din Austria. Și vreau să vorbesc de asemenea despre efectele uh, modificării directivei, acestei directive de modificare. Vreau să iau, uh, să vă prezint poziția noastră asupra acesteia. Ați auzit în introducere că băncile cooperatiste din Italia au uh, înființat un nou sistem de garantare instituțională și m-aș bucura dacă aș putea să uh, contribuim și noi cu experiența din Austria. Pentru băncile cooperatistă din Austria, reforma sistemelor de garantare a depozitelor este de uh, o foarte mare importanță pentru că sistemul nostru de garantare cuprinde mai fapt, de fapt mai mult decât garantarea depozitelor. Um, clienții noștri sunt uh, protejați printr-un sistem pe mai multe straturi. De aceea este important ca această interacțiune a plaselor de siguranță să funcționeze în continuare, să nu fie um, slăbită prin această intervenție, printr-o intervenție care pune accentul doar pe garantarea depozitelor. Această constatare funcționează, e valabilă probabil pentru majoritatea băncilor cooperatiste și a caselor de economii din Europa, pentru că aceste sisteme de garantare oferă clienților un, uh, o protecție cuprinzătoare și aceasta nu este luată în considerare și ar fi afectată negativ de abordarea one size fits all, abordarea universală a Comisiei. Cred că și colegii mei din Italia și Spania vor vorbi despre acest aspect. Mai mult decât atât, vreau să subliniez că aceste sisteme uh, au uh, fost foarte rezistente, s-au dovedit foarte rezistente în criza uh, actuală și de aceea nu cred că ar trebui să fie uh, jertfite pe altarul unei armonizări greșit înțelese. Cred însă că tocmai aici propunerea raportorului merge în direcția cea bună. Pentru că dânsul definește un uh, nivel de protecție unitar cu cerințe unitare Președinta, puteți să uh, mișcați microfonul mai de aproape de dumneavoastră. Propunerea raportorului definește un sistem de protecție unitar și cerințe comune, lăsând însă Uh, posibilitatea de a alege mai multe variante pentru îndeplinirea obiectivelor. Această abordare ia în considerare în mod constructiv uh, diversitatea uh, pieței bancare europene mult mai mult decât o face propunerea Comisiei. Ar fi o imprudență ca toate aceste sisteme să fie acum limitate la o funcție pură de paybox, reducând astfel, de fapt, sistemul de protecție din multe țări. Cum arată așadar sistemul nostru, care sigur, care a fost preluat de colegii noștri din Italia într-o anumită măsură? În centrul acestui sistem se află o monitorizare, monitorizare periodică a riscului în toate instituțiile din sectorul nostru. Astfel, situațiile de criză pot fi recunoscute rapid și se pot lua măsuri la timp împotriva acestora. În cazul în care este necesar, alte bănci din din sector uh, pun la dispoziție fonduri pentru redresarea situației de criză. Până acum, aceste măsuri de prevenire uh, s-au dovedit, uh, și-au dovedit utilitatea și pot să vă spun că um, în cei 120 de ani de existență ai uh, acestei, uh, acestui sistem nu a existat niciun faliment al unei bănci cooperatiste în Austria. Însă, dacă am ajunge la o situație de faliment, sistemul nostru îndeplinește toate cerințele vechii directive de garantare a depozitelor. Mai mult decât atât, băncile noastre, de fapt, promit să asigure garantare și acelor clienți care nu sunt uh, protejați prin uh, uh, legislația privind garantarea depozitelor. Așadar, fiecare client poate să se bazeze pe băncile noastre. Dar vreau de asemenea să spun că această protecție poate să fie promisă numai pentru faptul că avem un, o, întreagă serie, o întreagă serie de sisteme de garantare. Așa cum se întâmplă cu uh, băncile de economii și cu băncile cooperatiste din Germania și din alte țări, și sistemul nostru se bazează pe convingerea că o intervenție uh, timpurie este mult mai bună decât așteptarea unui faliment. Din punct de vedere economic, o intervenție o intervenție la timp este mult mai bună pentru că, de fapt, redresarea unei situații de criză costă mult mai puțin decât uh, derularea unui faliment. De asemenea, acest lucru este de preferat și pentru stabilitatea întregii bănci bancare, pentru că astfel um, încrederea investitorilor uh, nu este atinsă și, de asemenea, consumatorii nu sunt îngrijorați de tot felul de titluri din ziare. Dați-mi voi acum să vă uh, prezint poziția noastră cu privire la punctele centrale ale uh, propunerii de directive. Trebuie să vă spun că prima variantă a Comisiei ne-a indignat într-o oarecare măsură pentru că această propunere nu lua în considerare sau chiar nega diversitatea băncilor, uh, diversitatea piețelor bancare naționale. Uh, nu am înțeles de ce propunerea a făcut această, uh, de ce comisia a făcut această propunere de a reduce totul la o funcție de paybox. Am citit apoi um, uh, explicația de la punctul 11 în care comisia spune că uh, clienții doresc uh, și caută într-o perioadă de criză bănci stabile. Dar eu nu văd nimic rău în asta, pentru că tocmai băncile stabile sunt cele care ar trebui să atragă clienții. Mult prea adesea um, momelile, momeala unei uh, rate a dobânzii mai mari s-a dovedit a fi înșelătoare. Și asta o știu nu doar uh, clienții băncilor islandeze. Pentru că trebuie să ne gândim într-adevăr la stabilitate. În ceea ce privește fondul de garantare, volumul acestuia, trebuie să ne gândim la faptul că multe țări nu au sisteme de finanțare ex ante și trebuie așadar să le înființeze în primul rând. Iar um, pentru țările care au avut o finanțare ex post până acum, acest lucru este un pericol. De asemenea, uh, fondurile pentru măsuri de prevenire nu trebuie să fie puse în pericol și trebuie să se facă o concordanță cu uh, fondul de rezoluție care este acum uh, planificat. De asemenea, uh, din punctul nostru de vedere, e nevoie de perioade de tranziție, de termene de tranziție mai lungi și de a reduce volumul acestui fond la 1% din depozitele garantate. Băncile trebuie să poată, așadar, în continuare, să pună la dispoziție capital pentru credite. Și uh, am văzut deja că uh, grupa de lucru, grupul de lucru al Consiliului a preluat o astfel de propunere din Portugalia. Un alt punct central este utilizarea fondurilor și aici raportorul are o abordare pragmatică. Uh, conform amendamentului său, Uh, cel puțin o treime din fonduri pot fi folosite pentru măsuri de prevenire, de exemplu pentru prevenirea unui faliment. Până acum se spune că această utilizare este doar teoretică pentru că băncile mai degrabă ar trimite, ar să dea faliment un un concurent decât să-l ajute. Dar pot să vă spun că cel puțin practica din Austria ne arată că o astfel de redresare, ajutarea unui concurent este mult mai realistă, nu doar într-un uh, sistem decentralizat. Băncile austriece în ultimii ani au salvat uh, băncile Bavac și Constanția, uh, printr-o acțiune concertată, pentru că toate băncile au recunoscut faptul că pagubele provocate de falimentul acestora ar fi fost mult mai mari. În ceea ce privește termenul de plată, Comisia propune o reducere la șapte zile. Din punctul nostru de vedere, acesta este un termen nerealist pentru că uh, în această perioadă sistemul de garantare nu poate să verifice toate uh, îndreptățile. Gândiți, gândiți-vă, de exemplu, la conturile care au deținători de drepturi multipli. Și dacă se face o plată um, cui nu trebuie, până la urmă banii trebuie recuperați, um, perioadele de recuperare vor fi lungi și ceilalți creditori vor uh, suferi. Raportorul propune aici să se plătească cel puțin 5.000 de euro în, um, într-o perioadă de 5 zile. Sigur că, din punct de vedere social, înțelegem acest argument. Problema însă este um, problema unei potențiale plăți greșite rămâne. În încheiere, vreau să fac trimitere la, un, la o propunere care, pe care am uh, introdus-o în discuție în ultimele luni, și anume o, un fel de coasigurare. Așadar, participarea clientului la garantarea depozitului. Astfel, clientul ar uh, înțelege mai bine care sunt riscurile și fără o astfel de co-participare, până la urmă, clienții se duc la băncile care promit dobânzile cele mai mari, ceea ce e absolut în regulă, atât, atâta vreme cât pot să și uh, îndeplinească ceea ce promit. Uh, în orice caz, noi considerăm că un astfel de demers ar uh, corespunde și dorinței Comisiei de a educa mai bine clienții. Din păcate, am senzația că această propunere nu poate întruni majoritatea. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la domnul Corneli. Mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc pentru invitația adresată în numele sistemului de uh, sistemul bancar pentru cooperativele de credit. Nu suntem listați la bursă, este vorba de bănci foarte mici care au reguli proprii ca statut, uh, ajută comunitățile locale și dacă înregistrează profit, atunci aceste eh, profituri nu sunt redistribuite. 70% trebuie să fie reinvestit și uh, direcționat către comunitatea locală. Deci orice prime opțiuni de acțiuni care au fost asociate cu problemele legate de uh, piața bursieră sunt absente. Am încercat să creăm un sistem de protecție care să meargă mai departe decât uh, necesitățile legale pentru a oferi consumatorilor protecție deplină. Am căutat, uh, ne-am uitat la motivele crizei care uh, pot fi identificate ca, un, ca o lipsă de control asupra lichidităților, și reflectă o problemă de guvernanță în sectorul bancar. Avem un proiect pe care îl derulăm cu asistența băncii italiene pentru a avea un sistem de garantare instituțională într-un sistem de protecție sub directiva 48 oferim două avantaje majore. O stabilitate financiară mai mare și o protecție mai mare a consumatorului. Am ascultat cu mare interes ceea ce a spus doamna Cotrel și am fost uh, și m-a frapat acest lucru pentru că noi mergem în direcția respectivă a protecției 100% a consumatorului. Pentru a face acest lucru, legislația care pare corectă în direcția sa, cu toate că există anumite probleme de detaliu, există riscurile ca oamenii să încerce să evite legea. Pentru bancheri există un cost implicit asociat cu cei 1,5% care trebuie plătiți în avans pe depun, pentru depozite. Acest lucru ar putea să îi facă pe bancheri să încerce să eludeze aceste cerințe să nu o depun uh, pentru întreaga sumă depusă, 30-40 de mii de euro, dacă eu sunt un uh, client care depune peste 40%, ar putea să-mi ofere alt instrument financiar sau o obligațiune complicată cu MIFID. Însă ce fac eu atunci ca și client? Ceea ce se întâmplă este că ei reduc costul implicit al sistemului de garantare a depozitelor și uh, încearcă să eludeze costul întreg al conformității. ar putea ca baza de impozitare să scadă și sistemul de garantare a depozitelor să fie slăbit. Există un asemenea risc. De asemenea, ca bancher, am putea să vedem o scădere a lichidității pe, banca, pe piața interbancară. Lichiditatea ar putea să scadă, ceea ce duce la o dimensiune libor, ceea ce ar duce la un transfer al costurilor către împrumuturi, și pentru micii consumatori și micile întreprinderi. Cum putem evita ca aceste persoane să încerce să evite un sistem de garantare a depozitelor? Răspunsul nostru este un sistem de protecție instituțională care să garanteze toate depozitele, protecție peste 100.000 de mii de euro până la un milion de euro sau 2 milioane de euro chiar oricât de mare ar fi suma. Deținătorii de obligațiuni sau de orice produse financiare deținute de bănci sunt și ei protejați. Uh, și vom avea stabilitate financiară în consecință. Avem o serie de garanții pentru a ne asigura de buna gestionare a băncilor. Sistemul italian de protecție instituțională ar introduce o serie de verificări semnificative ale datelor băncilor și ale lichidităților lor. Uh, examinăm lichiditatea pe bază săptămânală sau chiar zilnică și, în plus, verificăm sistemele de guvernanță în băncile respective. Examinăm guvernanța corporatistă, ceea ce nu a fost făcut în cazul crizei financiare. Consiliul de Conducere, direct, Consiliul Director al Băncii, dacă face lucrurile corespunzător și nu încearcă să ascundă aspecte, uh, dacă verificăm dacă există reprezentare sindicală în bancă, consecințele fiind că orice produs este cumpărat de un client dacă clientul investește mai mult de 100 de mii, 200 de mii, 300 de mii de euro, banca va fi protejată printr-un sistem care protejează banca în Italia. Toată lumea din sistem cedează o parte din puterea acestui organism care face verificări externe. Este un lucru important pentru că pentru consumatori aceasta este o protecție ex ante la un nivel foarte înalt și există un stimulent pentru a se asigura că banca este stabilă. Uh, în plus, se susține încrederea și chiar dacă bancherii încearcă să uh, evite anumite cerințe ale sistemului de garantare a depozitelor, chiar dacă oferă obligațiuni în locul depozitelor, oferim protecție deținătorilor de obligațiuni. Uh, și este important pentru că acest lucru nu ar fi acordat în sistemul de garantare a depozitelor. Date fiind aceste eforturi semnificative de a acorda protecție prin monitorizare continuă, noi considerăm că ar trebui să avem o opinie favorabilă a sistemului de protecție instituțională. Articolul 11 din propunerea dumneavoastră acolo cred că uh, ar trebui să, ca sistemul de protecție instituțională ar trebui să fie susținut mai mult decât de 64% menționați acolo, pentru că doar sistemul de protecție instituțională verifică lichiditatea și uh, guvernanța corporatistă. Aceste, uh, din acest motiv, ar trebui să primească o reducere de 100%, nu de 64% și susținem și ce a spus domnul Pangle și uh, reprezentantul Asociației Europenilor. Uh, Asociației Europene. Trebuie să găsim un punct comun aici, însă trebuie să ținem cont de faptul că monitorizarea, prevenția, intervenția la nivel local, în special în cazul băncilor mici, sunt uh, extrem de importante Londra sau Bruxelles nu pot să exercite o asemenea monitorizare asupra băncilor mici din Calabria sau din o mică vale din nordul Italiei. Noi considerăm că suntem într-o poziție bună pentru uh, protecție ex ante. Înainte de criză, cooperativa uh, italiană nu a cerut nicio liră ca ajutor de la guvernul italian, a rezolvat întreaga criză prin sistemul de garantare, ca și colegii din Germania și Austria. Și considerăm că această, acest mic grad de autonomie este un necesar. Vă mulțumesc. Uh, trecem acum la lui Dejaro. Vă mulțumesc. Mă num- Mă numesc Luis Tejero și sunt șef al Departamentului de uh, Reglementare și Politici Publice în Confederația Spaniolă a Băncilor de Depuneri și vă voi prezenta uh, caracteristicile pieței spaniole pentru că acestea uh, reflectă propunerile inițiale ale Comisiei și cele făcute de către raportorul Parlamentului European. Acoperă chiar și instrumente care nu apar în cele două uh, inițiative menționate. Noi avem, de exemplu, un sistem pentru stabilitate, însă bazat pe flexibilitate flexibilitate pentru a putea acționa atât ex ante cât și ex post. În primul rând, foarte pe scurt, voi parcurge caracteristicile principale ale sistemului de garantare a depozitelor în Spania. Este un sistem care este obligatoriu pentru toate instituțiile de credit și au fost înființate trei fonduri, una pentru bănci, altele pentru băncile de economii și un al treilea fond pentru băncile cooperative. Un alt element important este că fondul nu acoperă doar depozitele bancare, ci și uh, valorile depuse în bancă. Cu toate că acestea nu pot fi uh, valori mobiliare emise de către bancă, ci de sectorul public sau sectorul financiar. În ceea ce privește instrumentele specifice, există uh, certificate de depozit transferabile, uh, datorii subordonate în ceea ce privește caracteristicile fondului, un punct important este că cele trei fonduri la care am făcut referire sunt persoane juridice independente. Și anume, fond, fondurile sunt separate atât de organismele financiare care uh, le acordă finanțare și, în al doilea rând, sunt separate de bugetul general de stat. Sunt entități separate, așadar pot să acționeze și pot investi în active lichide de calitate înaltă, uh, datorii suverane ale statelor cu un rating înalt. Este vorba de fonduri ex ante 100% care au un, au un obiectiv de 1% din depozitele acoperite. Aici vedem impactul major al propunerii de directivă, pentru că acesta ridică procentul la 1,5%, care poate să fie extins și pentru alte mm, depozite elegibile. Uh, noi considerăm că 1% este suficient, obiectivul este 5% din prețul de piață pentru valorile imobiliare listate la bursă și 5% din uh, valoarea nominală pentru valorile imobiliare nelistate la bursă. Dacă nivelul de bază a fost acoperit, atunci nu este nevoie să uh, se mai furnizeze finanțare pentru o anumită perioadă. Bineînțeles că dacă apare un eveniment uh, neprevăzut, va fi nevoie de fonduri suplimentare. Bineînțeles că și Banca Spaniei, Banca Națională a Spaniei poate să contribuie și ea la fonduri. Aspectul uh, cel mai important este cum se folosește sistemul de garantare a depozitelor pe piețele financiare spaniole are un scop dual. Scopul său natural este de a, a um, garanta banii deponenților uh, împotriva unor evenimente care ar putea duce la uh, plata acestor depozite. Uh, evenimente care au avut loc în viitor. De exemplu, dacă este necesară o plată, atunci, atunci aceasta trebuie să fie făcută în 20 de zile lucrătoare, după ce Banca Spaniei sau un tribunal a decis plata respectivă. Un alt punct relevant la care propunerea noastră este diferită de propunerea de directivă este că considerăm că 20 de zile de lucru zile lucrătoare este un termen rezonabil. Comisia dorește să uh, taie acest uh, termen la 5 zile lucrătoare, ceea ce ar uh, pune o povară extrem de mare asupra băncilor. Există o a doua modalitate însă în care fondul este folosit pentru a rezolva crizele bancare. Sistemul de garantare a depozitelor actual deja include posibilitatea de a avea măsuri pentru a salva o anumită bancă prin refinanțare care ar elimina necesitatea de a face plăți directe deponenților. Așadar, Există aici un prag de 100.000 de euro pe deponent. Există trei tipuri de măsuri în aspectul de restructurare. Măsuri preventive, când un, o instituție are probleme cu subscripția de capital, a achiziționat uh, active proaste care ar putea să o împingă într-o situație de risc. Există uh, măsuri de restructurare care ar putea ajuta la reînsănătoșirea băncii, o preluare din partea unui concurent, o fuziune, lucru care este mai ușor, și noi acordăm garanții ca parte a creditelor uh, pentru a facilita transferul către o altă instituție. De asemenea, există posibilitatea ca Banca Națională a Spaniei să ia măsuri pentru a îmbunătăți gestionarea la nivelul de management prin verificări interne sau prin îmbunătățirea metodelor de gestionare a riscului în interiorul băncii. Noi considerăm că acest scop dual care acopere aspecte care se află deja în propunere, pentru ca fondul de re, uh, de redresare să fie combinat cu sistemul de garantare a depozitelor. Acest lucru poate fi util în gestionarea crizelor bancare. Uh, dacă supraveghetorul are suficientă flexibilitate, acesta poate decide care dintre cele două uh, aplicații ale fondului este cea mai oportună și poate să decide utilizarea resurselor fondului, astfel încât aceste fonduri vor fi folosite, vor fi folosite mai bine. Un exemplu concret. Sistemul de garantare a depozitelor a fost uh, utilizat pentru a salva Banca de economie Castilea la Mancha. A fost făcut acest lucru, s-a, a avut loc prin finanțare de 100 de milioane de euro. Orice sistem de garantare a depozitelor va avea dificultăți cu o criză sistemică cum ar fi cea prin care trecem acum. De aceea, un asemenea sistem de garantare a depozitelor trebuie să pună mai mult accentul pe măsuri de prevenție care să împiedice ca băncile să se regăsească într-o asemenea situație. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și vorbitorilor pentru că și-au respectat timpul de vorbire. Trecem la întrebări din partea membrilor și uh, îi voi da cuvântul, în primul rând, raportorului, domnul Peter Simon. Äh, <clears throat> mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să le mulțumesc experților care au uh, ținut discursul aici, nu doar pentru modul pozitiv în care au uh, salutat, de fapt, multe aspecte din raportul meu, ci și pentru faptul că ne-au prezentat situația din țările lor. Și, de asemenea, vreau să. Uh, nu vreau să mai intru în detaliu în ceea ce privește punctele pe care suntem de acord, ci mai degrabă cred că ar fi meritat să discutăm punctele pe care ei le văd uh, um, critic și vreau să explic de ce anume uh, am propus ceea ce am propus în raportul meu. În primul rând, garanțiile, dacă acestea pot să fie utilizate, eh, pot să fie eh, văzute ca depozite care să fie garantate. Cred că ar trebui să nu avem eh, garanțiile aici, pentru că uh, o finanțare ex ante este, ar fi necesară, așadar, pentru a uh, garanta uh, astfel de uh, tipuri de depozite. Garanțiile, din punctul meu de vedere, sunt, uh, niște, sunt de fapt o finanțare ex post uh, ocultă. În ceea ce privește procentul 1,0% sau 1% din uh, depozitele garantate, eu cred că propunerea pe care am făcut-o eu um, susține ideea că avem nevoie de o sarcină anuală care să poată fi suportată de întreprinderi. Prin această perioadă, prin acest termen de 10 ani, ajungem la uh, 10 ani pentru uh, 5% și pentru 1,0% până la urmă se extinde perioada la 15 ani. Deci până la urmă suma este aceeași, doar că se plătește pe perioada mai lungă sau mai scurtă. Uh, în ceea ce privește um, argumentul împotriva unui termen de plată foarte scurt, și anume că s-ar putea face plăți în mod uh, greșit, um, eu, înțel, eu trebuie să vă spun foarte clar că nu înțeleg problema. Dacă o bancă funcționează și există mai multe persoane care au drepturi asupra unui cont, um, dacă aceștia ar putea să golească fiecare uh, contul în mod independent unul de celălalt. Care este diferența între această situație și situația în care banca dă faliment și trebuie făcute, um, trebuie plătiți uh, banii? Deci nu văd uh, niciun fel de, de diferență și nu înțeleg deci care ar fi problema. În ceea ce privește coparticiparea uh, cetățeanului, uh, um, ideea aceasta a disciplinării, a educării uh, clientului, eu o înțeleg și sunt de acord cu ea. Însă, pe de altă parte, sunt foarte mulți cetățeni care sunt pur și simplu supra-solicitați um, atunci când trebuie să evalueze ei profilul de risc al unei uh, întreprinderi. Um, și ei nu-și dau seama când au un reprezentant al băncii în față dacă acesta um, reprezintă o bancă care are un risc mai mic sau mai mare. Eu cred că nu ar trebui să supra-solicităm uh, cetățeanul și să creăm un nivel de protecție mai scăzut. Întrebarea uh, privind cele 20 de zile, dacă să le păstrăm sau nu. Uh, soluția mea 20 de zile pentru statele care, pentru sistemele care nu reușesc să plătească banii într-un termen mai scurt, însă o plată a 5.000 de euro în primele 5 zile pentru a asigura uh, clientul. Cred că, într-adevăr, nu trebuie să facem propun, promisiuni pe care să nu putem apoi să le respectăm, pentru că astfel încrederea um, deponenților în întregul sistem va fi pierdută. Însă, pe de altă parte, ne dăm seama că sunt mulți oameni pe acest continent care nu își permit să um, trăiască 20 de zile fără uh, bani, fără banii care le aparțin. Și trebuie să luăm în considerare această realitate și să încercăm să ajungem la o situație în care banii sunt plătiți mai repede. Și ultimul punct. Dacă sarcina pe care, povara pe care au aceste instituții de suportat prin uh, condițiile restrictive uh, Uh, pe care le um, impunem aici pentru utilizarea fondurilor și oare dacă acest lucru nu ar duce la uh, o schimbare către alte tipuri de produse, așa cum a spus domnul Corneli. Și vreau să spun două lucruri aici. În primul rând, sau trei lucruri. În primul rând, um, consumatorul este cel care decide dacă dorește să își depună banii uh, într-un cont de uh, Uh, într-un cont bancar sau uh, să investească în uh, titluri mobiliare care au un risc mai mare. Și cred că o diferențiere foarte clară nu va duce la oferirea de alte produse de către instituții. Dacă că s-ar face acest lucru, atunci, după Basel 3, putem să ne așteptăm că ca această schimbare către alte tipuri de produse să atragă după sine și uh, alte obligații privind cerințele de capital. Și contribuția băncilor la sistemul de garantare pe care noi vrem să-l uh, înființăm se bazează, de fapt, pe uh, profilul de risc al băncii. Dacă Uh, și acest profil de risc se calculează luând în considerare paleta întreagă de produse pe care le oferă. Deci dacă își schimbă, își schimbă tipurile de produse pentru a-și reduce contribuția la sistemul de garantare, dacă ar vrea să facă acest lucru, până la urmă profilul de risc ar acoperi și noile produse. Deci nu cred că ar, s-ar putea uh, ajunge la această situație de schimb de produse pentru a eluda sistemul. Mulțumesc! Mulțumesc. Cred că era dezbatere mai degrabă decât uh, întrebare și răspunsuri. O să trec la ceilalți membri înainte de a reveni la membrii panelului. Urmează Vicky. Mulțumesc. E extrem de interesant să auzim cum funcționează diverse scheme, sisteme diverse state membre și să auzim despre unele dintre experiențele dumneavoastră atât uh, de dinainte cât și de după apariția crizei și n-ar trebui să uităm de un mare număr de instituții de mici dimensiuni care oferă credite sau la care se pot face depunere în statele membre. Dacă se poate, aș vrea să înțeleg cum funcționează ă, acea schemă de garantare reciprocă în Germania și Austria și ce experiență s-a avut în criză în acest sens. Pentru că, deși pot să înțeleg că nu au apărut probleme acum, e o chestiune care ar putea să aibă un efect de domino. Sunteți de acord? Da. Cred că ar putea exista un efect de domino. Și dacă sistemul de garantare reciprocă înseamnă că fiecare instituție de credit are responsabilitate nu doar pentru a acoperi depozitele până la suma acoperită, ci de fapt pentru a contribui cu capital suplimentar, cu lichiditate suplimentară în cazul unui uh, eșec, al unei prăbușiri, atunci e ceva foarte diferit față de celălalt pe care l-am acoperit pentru protecția consumatorului. Și ce mă îngrijorează când ne uităm la uh, credit, că aceste sisteme de garantare reciprocă nu au niciun fel de capital asigurat între ele. Și ați putea să-mi explicați mai mult și ce faceți ca organizație individuală pentru a veghea, pentru a asigura că există un volum suficient de capital în, ca să asigure această responsabilitate posibilă pentru a împiedica un efect de domino. Mulțumesc. Sven, aveai și tu niște întrebări? Da, mulțumesc. Mi s-a părut ceva foarte interesant. Aș vrea să primez de la dumneavoastră o informație referitoare la propunerea lui Peter Simon în comparație cu propunerea, cu proiectul de la Comisia Europeană. Deci dacă vă uitați la aceste sisteme de garantare a depozitelor, care ar fi nivelul total de protecție în conformitate cu uh, diversele proiecte. Cât capital trebuie pus deoparte conform celor două propuneri diferite și, pe lângă asta, cum ar evolua comparând diversi membri din sistemele dumneavoastră, pentru că s-ar putea să existe unii care au un profil mai ridicat de risc, alții cu un profil de risc mai redus și propunere ar putea să difere în acest sens. Deci aș vrea să știu dacă banii, suma totală care trebuie pusă deoparte ar crește sau ar scădea și cât ar fi de mare diferența. Asta aș dori să-mi spuneți dumneavoastră. Și aș vrea de asemenea să pun o întrebare adresată domnului Cupai. Am avut întâlniri și schimburi înainte și întotdeauna am apreciat foarte mult competența dumneavoastră. Aș vrea să înțeleg clar care este rolul care vă revine dumneavoastră între, pe de o parte, inițiatorul și fondatorul EFTI și, pe de altă parte, faptul că serviți și guvernul german. Vedeți că există un conflict de interese cumva? Aș vrea să vă întreb aici în public, pentru că mi se pare că e un aspect dificil legat de rolul dumneavoastră. Bun, nu mai văd. pada. <clears throat> Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu, uh, în mare parte, sunt de acord cu ceea ce a spus uh, colegul Zimon mai devreme. Îl susțin, mai ales în ceea ce, pricep, în ceea ce privește contribuția anuală, povara anuală pe care trebuie să o suporte băncile, care este o chestiune importantă pentru mine personal. Am o întrebare pentru experți. În afara Uniunii Europene există țări în care sunt legate oarecum de Uniunea Europeană prin tot felul de cazuri, cum ar fi Norvegia, de exemplu, țări care au sume garantate mai ridicate decât cele de la noi. Raportorul și raportorii din umbră s-au gândit la modul în care poate fi luat în considerare și acest lucru, pentru că uh, acești bani ar putea să se miște foarte ușor în Europa, în funcție de garantare. Există puncte specifice sau chiar uh, recomandări pe care ați putea să ni le dați ca experți pentru a preveni migrarea depozitelor. M-ar interesa uh, în special acest lucru. Mulțumesc! Very much. Uh, Mulțumesc. Ce vă propun să facem este să revenim la membrii panelului în ordinea în care au intervenit. Nu avem timp probabil decât pentru un comentariu de două minute fiecare, deci vă sugerez să vă concentrați pe aspectele care sunt cele mai importante și desigur că puteți să răspundeți și la unele aspecte care au fost menționate de ceilalți membri ai panelului. Mă gândeam mai un comentariu în legătură utilizarea dublă a fondurilor, sugestia că s-ar putea să existe același fond pentru gestionarea crizei și pentru garantarea depozitelor despre care unii ați putea avea un punct de vedere. Să revenim mai întâi la Dirk Cupei. Thank you, Chairman. Um, Mulțumesc. Aș dori să răspund scurt la întrebarea domnului Gigold. Domnul Gigold a spus că eu sunt fondator și vicepreședinte al Forumului European al uh, Asigurătorilor pentru Depozite. În acest rol sunt astăzi aici și pozițiile la care m-am referit sunt poziții scrise ale acestui forum. A doua funcție la care s-a referit domnul Gigold, și anume în negocierile din Consiliu, am făcut parte, am fost nominalizat ca expert național de Guvernul Germaniei și nu văd niciun fel de conflict între cele două, pentru că pe lângă aceste două roluri, sunt, uh, mă implic și în uh, două sisteme de garantare. Uh, eu îmi pun la dispoziție expertiza, de asemenea și la comitetul de la Basel. Am colaborat la elaborarea principiilor cheie, am pus în la dispoziție expertiza care este apreciată de diverse organizații și instituții din Germania, nu doar de guvernul Germaniei. Am primit și nominalizări de la tot felul de organizații și uh, cu toate acestea uh, nu, nu văd de ce experiența mea sau faptul că îmi pun la dispoziție experiența pentru diverse uh, organisme ar putea să fie un conflict de interese. Eu aici m-am, uh, am vorbit în numele de în numele FD și pozițiile pe care le-am prezentat sunt poziții scrise ale FD, deci poziții oficiale. Așadar, nu văd niciun fel de conflict. Mai ales dat fiind faptul că activitatea mea este absolut transparentă și nu am ascuns nimănui absolut uh, nimic, ci comunic foarte deschis toate aceste lucruri. În ceea ce privește chestiunile legate de conținut, domnul Balz a întrebat în ce măsură o protecție mai înaltă în alte țări ar putea să fie problematică pentru capitalul nostru care pare să fi uh, căpătat aripi în ziua de azi. Uh, cercetarea comisiei uh, din anul 2000, atunci când uh, s-au uh, uh, făcut uh, analize cu privire la această direct, această directivă, um, s-a introdus acest uh, principiu al țării de origine. Uh, în momentul respectiv um, uh, se, puteau, se putea oferi protecție de către banca din țara de origine și pentru deponenții unei sucursale din altă țară. Și astăzi se analizează această situație pentru a vedea măsurile care trebuie luate pentru a Uh, preveni migrarea uh, depozitelor. Uh, e adevărat că există astfel de um, protecții diferite care știm că au avut o influență și în criza financiară, însă sistemele de garantare a depozitelor trebuie să funcționeze foarte bine și în perioadele normale, iar pentru uh, sistemele de criză avem nevoie de un cadru de reglementare complementar, suplimentar. Eu personal ca expert, nu cred că este problematică această situație și dată fiind propunerea Comisiei pentru zonele euro, dacă s-ar permite o, uh, un nivel de protecție mai înalt, în orice caz, um, importantă este armonizarea pe baza cerințelor uh, minime. În ceea ce privește sistemele de asigurare instituțională, nu sunt reprezentant al acestora și deci nu pot să mă uh, exprim. Colegii mei din Italia și din Austria pot să spună mai multe. În orice caz, vreau să spun ceva referitor la observația domnului Zimon. Și anume, 1% 15 ani sau 1,5% 10 ani, nu e vorba doar de finanțarea anuală, ci e vorba și de proporționalitatea acestei măsuri. Măsurile trebuie să fie proporționale și sigur că poți să ai o opinie diferită, dar ne întrebăm dacă este necesară această uh, creștere a procentului de finanțare. E, există o necesitate oare de finanțare? Și eu trebuie să vă spun că uh, lăsând la o parte două cazuri uh, Uh, excepționale, uh, Islanda și Regatul Unit prin uh, băncile islandeze, nu am văzut niciun alt caz în care să fie necesară această creștere. În ceea ce privește complicațiile legate de um, plata depozitelor de despăgubiri, noi avem conturi colective și de exemplu, conturi ale deținătorilor de, de imobile care... Președinte, ați putea să vorbiți puțin mai, să încheiați puțin mai repede, pentru că mai sunt încă patru vorbitori, nu vreau să vă grăbesc, dar fiecare trebuie să poată să vorbească. Vorbitorul, ultima observație privind coparticiparea. Uh, aceasta uh, văd că nu este uh, reintrodusă și eu cred că ea se găsește în uh, cred că, de fapt, este absolut contraproductiv să îi uh, cerem unui uh, deponent să plătească bani pentru garantarea depozitului, pentru că noi dorim o stabilitate financiară și, uh, așa cum a spus și domnul Simon, cetățenii nu pot să evalueze riscurile băncilor. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Știu că e greu pentru că toți doriți să răspundeți și nu avem suficient timp. Doamna Cotrel. Foarte pe scurt, nu pot să comentez finanțarea schemelor de garantare reciprocă pentru un regatul unit. Nu avem așa ceva. Și ar fi inadecvat să comentez. Vreau să spun ceva despre ideea că țări din uh, spațiul economic european am văzut bani care au fost uh, mutați în Irlanda atunci când Irlanda a introdus o garanție nelimitată pentru depuneri în Regatul Unit și noi ca organizație am avertizat consumatorii în legătură cu riscul de a face așa ceva. Pentru că sistemul uh, uh, din Irlanda nu era uh, complet finanțat și deci banii nu erau protejați, nu erau apărați și i-am avertizat pe consumatori că e bine să țineți cont de acest aspect dacă să vă mutați banii într-un cont irlandez. Ce ar putea să însemne pentru dumneavoastră dacă instituția aceea ar avea probleme financiare? Asta era tot ce doream să spun. Mulțumesc. Mulțumim. Următorul uh, membru al panelului. Mulțumesc. Uh, în ceea ce privește experiența noastră în timpul crizei, eu pot să vă prezint situația Austriei. În perioada crizei am avut două cazuri mari, caz, uh, cazurile Bavag și Banca Constanția, în care am avut o abordare foarte pragmatică și am calculat cât ar costa dacă am trimite în faliment, am lăsat să intre în faliment aceste uh, bănci și cât costă uh, măsurile de redresare. Și toate directorii generali ai tuturor băncilor austriece au hotărât că în acest caz măsurile de redresare uh, ar fi mult mai uh, avantajoase și din punct de vedere economic și din punct de vedere al între, încrederii în întreaga piață bancară. În ceea ce privește efectul de domino, um, există limite de uh, sarcină financiară pentru fiecare bancă care să prevină astfel de uh, efecte de domino în cazul unui faliment. Uh, admit faptul că nu fiecare caz de redresare duce neapărat la succes. Raportorul a introdus aici o barieră, o treime din fonduri poate fi utilizat, pot fi utilizate pentru redresare și dacă se trece peste acest, această treime, atunci nu mai se, poate, se pot folosi banii, dar numai cu o supraveghere corespunzătoare. Deci există o barieră care cred că este o soluție uh, rezonabilă. Și sigur că trebuie să subliniem încă o dată faptul că întreaga chestiune a utilizării fondurilor, sigur că e în legătură cu fondul de rezoluție, cu uh, regimul de soluționare a problemelor. Uh, comisia uh, știu că deocamdată nu a ajuns la același punct al elaborării documentului ca și cu directiva privind depozitele, dar cred că trebuie să existe o concordanță între cele două. Știu că și Comisia are această poziție și cred că este necesară astfel de coordonare între cele două elemente. În ceea ce privește diseminarea riscului, Sigur că și în sectoarele decentralizate există un număr mare de bănci. De exemplu, noi avem 520 de bănci și astfel uh, riscul este foarte bine diseminat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cornelie, acum. Mulțumesc, o să încerc să răspund. Mm, la ce a spus domnul Simon la trei puncte și domnului Simon, în primul rând așadar, posibilitatea de evitare nu este acoperită de Basel. Poate că n-am explicat suficient, dar cred că faceți o eroare dacă credeți că Basel cere o ponderare a capitalului pentru a nu exista posibilitatea de evitare a schemei. Obligațiunea depunerii ar fi un pasiv conform Basel II și ar vedea mai degrabă partea de active a împrumuturilor acordate. Deci bancherii care mută depozitele sau înspre depozite de alte instrumente financiare n-ar vedea o modificare la nivelul 1 de capital, dar ar evita cerințele sistemului de garantare a depozitelor iar în ce privește 1,5% față de 1%, ar exista această tendință de a face ceva de acest gen. Întrebarea care se pune este cum funcționează astfel de sisteme de garantare a depozitelor, ca să răspund membrii din Regatul Unit. Băncile s-au prăbușit din cauza problemelor de lichiditate. Banca Centrală Europeană a făcut foarte mult pentru a salva sistemul perna de lichiditate foarte importantă în cazul nostru. Dacă sunt uh, e o cerință de 600 de mii conform sistemului de garantare a depozitor, se pune o sumă importantă deoparte. Esența problemei pentru noi este prevenția, pentru că altfel dacă nu avem o poziție preventivă, atunci intervenția nu va fi decât uh, ca reacție, cum a spus colegul austriac. Știm, capacitatea reală de a rezista la șocuri de dimensiuni medii, lăsând parte cele mari, în timp ce sistemul de protecție instituțională, experiența din Italia, Austria și Germania arată că putem rezista la șocuri de dimensiuni medii. Domnul Gigald, un ultim punct care este impactul asupra noastră de pe urma acestei reglementări. Noi suntem o bancă tradițională. Ar trebui să punem deoparte 3 până la 4 miliarde de euro în plus pentru a avea sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, ceea ce ar dăuna băncilor clasice în țări eh, manufacturiere, cum sunt Germania, Austria și Italia, în primul rând, unde impactul ar fi mult mai mic pentru băncile de investiții. Președinta, mulțumesc foarte mult și, în fine, domnului Itiera. Da, mulțumesc foarte mult, foarte succint. Susțin cele care tocmai au fost spuse, încă nu am făcut estimări în legătură cu impactul asupra capitalului. Dar în ce privește sistemul sau sectorul bancar spaniol și având în vedere faptul că facem parte dintr-un fond de garanție exantă 100%, impactul principal s-ar produce dacă am trece de la 1% la 1,5%. Și impactul ar fi mai mare și mai mare dacă s-ar extinde baza titlurilor de valoare acoperite. În orice caz, considerăm că impactul ar fi mai mic decât cel înregistrat în țări în care acest tip de capitalizare exantă nu există. În ce privește riscul uh, fugii de capitaluri spre alte țări, bine, cu nivelul actual de acoperire prevăzut la 100.000 de euro, în orice caz, pentru cazele de economii, pot să vă spun că este un nivel care acoperă un număr foarte mare de deponenți. Deci, eventualitatea unei fugi a capitalurilor, după părerea noastră, este extrem de redusă. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, tuturor. Aceasta încheie această audiere și membrilor prezenți le spun că ne vedem din nou la ora 3 după amiază. Nu, de fapt la două după amiază. Pentru că avem și pe Garen Gensler. Deci la ora două și nu la trei. E o ședință deschisă și pentru alții care doresc să participe.